So, ladies and gentlemen, we would like to continue our meeting. Doamnelor și domnilor, am dorit să reluăm reuniunea și comisiei noastre. Primul punct de pe ordinea de zi în această dupămasă este indicator referitor la integrarea emigranților în 2015, un raport publicat în comun de OECD și Comisia Europeană. Îl așteptăm pe domnul Guria, secretarul general al OCDE, Dumnealui va sosi puțin mai, va sosi puțin mai târziu și pentru a prezenta acest raport, însă în primul rând am plăcerea să-i spun bun doamnei Belinda Pike din partea DJ Home și cred că putem începe cu prezentarea dumneavoastră. Am câteva scurte uh, remarci. Acest raport comun al OCDE și al Comisiei Europene reprezintă o primă comparație cuprinzătoare între situația dintre toate statele membre uh, din Uniunea Europeană care fac parte din, și din OCDE. Este vorba de 27 de indicatori grupați în uh, 5 categorii, ocupare, educație și capacități, incluzie socia- uh, incluziune socială și coeziune socială. Alte două capitole sunt dedicate unor grupuri specifice, în primul rând un cel al tinerilor, care au acest context uh, imigrațional considerat a fi o premisă pe, în, eș, în eșoarea uh, integrării sociale. Sunt sigur că rezultatele acestui raport, raport vor fi deosebit de interesante pentru comisia noastră și uh, văd că tocmai sosește secretarul general OCDE, deci cred că am mai putea aștepta puțin. we have the pleasure to welcome. Bun venit domnului Guria, secretarul general al OCDE. Dumnealui ne va prezenta raportul menționat al, la care a contribuit OCDE și Comisia Europeană. Aveți cuvântul, domnule Guria. Vă mulțumesc foarte mult, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Mă bucură că pot să vă prezint unele din uh, rezultatele principale ale raportului nostru referitor la indicatorii uh, privind integrarea economică a imigranților pentru anul 2015. Uh, Sper că ați primit o copie a acestui uh, raport pe care îl vedeți aici, care de altfel se regăsește și pe pagina noastră de internet. Acest raport este prima comparație cuprinzătoare internațională între toate statele Uniunii Europene și cele care fac parte în OCDE în ceea ce privește integrarea imigranților și copiilor aceștia din punct de vedere economic în țările gazdă. În acest raport se regăsește o compilație mare de informații legate de integrare. De fapt, cea mai mare compilație de informații uh, făcută vreodată și acesta este rezultatul eforturilor comune directorului, directoratului general Home pentru integrare și afaceri interne a Comisia Europeană și OCDE. Integrarea imigranților și a copiilor acestora reprezintă o îngrijorare majoră pentru țările Uniunii Europene și cele care fac parte din OCDE. În, această, în aceste timpuri, integrarea imigranților va depinde Uh, de soarta acestora și de copiii acestora care se află deja în țările gazdă. Raportul nostru prezintă faptele și dovezile integrării economice a imigranților în Europa și ajută la renunțarea la unele mituri și uh, prejudecăți legate de această temă. Imigranții reprezintă o parte importantă a populației noastre, aproape una din 5 persoane din uh, țările OCD sau Uniunii Europene fie s-a născut în străinătate sau s-a născut în țara gazdă sau însă are cel puțin un părinte care a fost imigrant. Populația imigranților a crescut uh, mai mult de 30% din anul 2000 și ne așteptăm ca această tendință să continue în aproape toate statele. Cu toate acestea, Uh, veniturile imigranților sunt uh, reduse față de populația indigenă din toate punctele de vedere, din punctul de vedere al situației pe piața muncii, educației și a, a incluziunii sociale. Lângă mine este colegul meu Stefano Scarpeta, director în domeniul afacerilor sociale de la OCDE, responsabil și dumnealui pentru această publicație și undeva în sală se află și Christoph, uh, Christoph, autorul acestui raport, cel care a compus și coordonat diferitele echipe care au lucrat la acest uh, studiu. Majoritatea statelor se confruntă cu provocări uh, comune. Noi veniții au timp de adaptare la condițiile locale, chiar și în state cum sunt uh, Australia și Noua Zeelandă, care sunt percepute ca având succes în integrarea imigranților. Accesul pe piața muncii pentru uh, nou, cei nou veniți sunt, uh, este redus față de cei care sunt născuți în țara respectivă. Este o percepție intuitivă care însă este demonstrată de, de cifră de cifre. Șomajul în rândul uh, noveniților este mult mai mare față de concetățenilor. Există un paradox. Imigranții cu, uh, cu bine pregătiți, dar care au un loc de muncă uh, prost plătit. cei care au studii superioare mm, au, găsesc mai degrabă un loc de muncă, chiar și în comparație cu cei cu cetățenii uh, inițiale al țării respectivă. Deseori ocupă un loc de muncă pentru care sunt uh, supracalificați. În Uniunea Europeană, există de două ori mai uh, mare probabilitatea ca ei să fie supracalificați. Deci această problemă este mult mai uh, acută. Am văzut că există diferențe foarte mari între state din punctul de vedere al uh, numărului de imigranți. Ce înseamnă acest lucru? Din punctul de vedere al nivelului de educație, din punctul de vedere al categoriilor, mm, piața muncii, situația familiei, Uh, motivele pentru care au devenit uh, imigranți. În funcție de aceste lucruri trebuie văzute criterii uh, diferite. Provocările sunt mai mari pentru statele care se confruntă cu imigranți uh, care au venit în țările respective din motive umanitare și acest lucru se regăsește mai degrabă în țările scandinave și din acest punct de vedere uh, sprijinul acordat acestora și politicile de integrare un rol important. Am văzut că imigranții care au petrecut o perioadă mai mult, mai lungă într-un uh, stat, se descurcă mai bine. Este un fenomen documentat prin cifră și progresul înregistrat în timp este cu, cu atât mai mare, uh, mai ales în țările în care au existat aceste deficite mai mari. Suedia, țările de jos, Franța, sunt statele în care populația respectivă, imigranții respectivi se descurcă mai bine. Și acum aș dori să vă prezint câteva din celelalte diferențe. De exemplu, situația economică în țările gazdă. Evident, este un factor determinant, pentru că are un impact mai mare asupra imigranților decât asupra resortisanților uh, născuți în uh, țara respectivă. Pentru că uh, situația pare să fie mai ciclică pentru imigranți și din acest punct de vedere țările din sudul Europei se confruntă cu provocări de integrare a acestor migranți în acest moment. Foarte mulți imigranți care nu sunt foarte bine pregătiți și au pierdut locurile de muncă pe parcursul crizei și cei care au în continuare un loc de muncă, au un loc de muncă precar și se află în, uh, și trăiesc în, confruntați cu riscul de a trăi în sărăcie, chiar dacă au un, un uh, loc de muncă, pentru că sunt uh, proști plătiți, deci vor rămâne săraci chiar dacă au un loc de muncă. Uh, există și um, legături cu condiții de viață proaste, de locuință proaste și așa mai departe o lipsă a integrării pe piața muncii și uh, unei integrări sociale are un uh, impact negativ puternic nu doar asupra imigranților, dar și asupra copiilor acestora. Rezultatul cel mai îngrijorător al uh, raportului nostru este că dezavantajele imigranților sunt transmise copiilor acestora, mai ales când vine vorba de cei care nu au o educație superioară. Asta înseamnă că transmite mai departe aceleași vulnerabilități, aceleași uh, slăbiciuni socioeconomice ale părinților. Este un lucru pe care îl observăm mai ales în țările europene, unde imigranții din uh, trecut au avut nivele, niveluri reduse de educație și au transmis noi uh, viitorilor generații această situație. Sistemele de educație pot și ar trebui să joace un rol important în a rupe transmiterea, ciclul transmiterii acestor uh, dezavantaje. Însă, din păcate, sistemele de educație uh, deseori nu sunt pregătite pentru a face față acestor provocări. La vârsta de 15 ani, în foarte multe state europene, ca Austria, Danemarca, Germania, țările de jos, Italia, Spania, rezultatele la școală ale copiilor imigranților sunt mai slabe decât cele ale colegilor a căror părinți au fost născuți ambii în țara respectivă cu mai mult de un an. Deci este echivalentul pierderii unui an de școală. Este vorba de copii care și-au petrecut, care au mers la școală din, de pe clasa 1 în țările gazdă, deci nu au fost născuți în Africa sau în America Latină, ci s-au născut aici în Europa și cu toate acestea sunt în urmă cu un an din punctul de vedere al performanțelor școlare datorită acestei uh, moșteniri a dezavantajelor pe care au primit-o de la părinți. Persoanele care au uh, imigrat ca la vârsta adultă întotdeauna se confruntă cu dificultatea că au crescut au, că au fost educați uh, în afară, putem înțelege acest lucru, însă este o explicație care nu ar mai trebui să fie valabilă pentru copii. Aceasta este tragedia situației. Vedem foarte clar că deficitele țin de sistemul educativ al țărilor gazdă, nu se pot asigura oportunități egale și acest eșec nu este doar uh, inacceptabil din punct de vedere moral, uh, din punct de vedere etic, dar este și periculos din punct de vedere politic, reprezintă un obstacol în fața creșterii economice, reprezintă un risc în uh, fața coeziunii sociale și uh, reprezintă foarte multe oportunități de pierderi economice. Copiii migranților din Europa au doar 50% din uh, șansele de a ajunge în vârful celor care se descurcă bine la școală în comparație cu colegilor care provin dintr-un context uh, dezavantajos, dar uh, au fost uh, născuți în țara respectivă. Uh, se confruntă de asemenea cu o perioadă dificilă de tranziție de la școală înspre locul de muncă. Copiii imigranților în Europa. Unul din cinci tineri cu părinți imigranți sunt ceea ce se numește niți, nu se află în jargonul comunitar, nu sunt la școală, nici uh, nu învață o meserie sau nu au un loc de muncă. În uh, rândul tinerilor care ajung după anul de 15 ani, uh, unul din trei asemenea tineri se află în această categorie, niți. Ca urmare a acestor deficite ale integrării, Uh, există o percepție puternică de discriminare în rândul uh, tinerilor născuți aici, care însă au părinți imigranți în foarte multe state membre. Deci uh, au percepția că sunt puternic dis- discriminați. Și deci, acest lucru se întâmplă în multe țări europene. Mai, mai mult de unul din cinci au consideră că sunt discriminați. O cifră mai mare decât cea uh, regăsită în rândul imigranților originali, în rândul părinților. Este un eșec. Este o cifră mai mare, deci acest sentiment, această percepție de a fi discriminat este mai pregnantă în rândul celor care au studii superioare în comparație cu cei care au studii inferioare. Poate este un paradox, însă dacă ai studii superioare, ai probabil alte așteptări mai înalte și cu atât mai mare este și dezamăgirea. Este un rezultat uh, îngrijorător. Cred că este evident că trebuie să trecem la acțiuni mai ales uh, politicienii și factorii decizionali trebuie să facă acest lucru. Cred că am putea vorbi despre un moment uh, sputnic, pentru că dacă cunoaștem atât de multe informații despre acest fenomen și asta pentru prima dată când dispunem de aceste informații, este o, este o activitate deosebit de importantă. De fiecare dată discutăm despre imigrație și despre integrare și nu știam, nu am știut nimic în mod concret. Acum știm mai mult și vom ști și mai multe, vom afla și mai multe informații pe parcursul elaborării și publicării mai multor uh, rapoarte de acest gen. Doamnelor și domnilor, tot mai des uh, țara de origine a, unui, a unei persoane are un impact major asupra șanselor unei persoane. Mi-aduc aminte când de curând președintele Obama a spus că viitorul unei persoane nu poate depinde de codul său poștal. Este un exemplu foarte pertinent. Uh, aplicând acest post coștal și uh, post coș, uh, po, uh, cod poștal și înlocuindu l cu țara de origine. Cred că trebuie să facem mai mult pentru a oferi migranților și copiilor lor de a avea succes în viață. Îmbunătățirea integrarea, integrării migranților Uh, este importantă pentru a ne îmbunătăți perspectivele noastre a tuturor de viitor și, dragi prieteni, aceste provocări pot fi depășite. Țările europene și alte țări din OCDE au înregistrat progrese din punctul de vedere al integrării. Majoritatea imigranților și copiilor acestora sunt mai bine integrați pe piața muncii și în societăți, însă acest lucru nu înseamnă că sunt bine integrați. Mai avem foarte multe de făcut. O integrare de succes înseamnă să folosim la maxim potențialul imigranților, să profităm de capacitățile, de abilitățile imigranților în avantajul lor și în avantajul societăților în care trebuie să se integreze. Deci haideți să continuăm toate aceste eforturi. Haideți să vedem cum vom reuși să-i să-i uh, ajutăm pe imigranți să se integreze mai bine. Cred că am Cred că am avut primul studiu privind integrarea în anul 2012, acesta este al doilea studiu și cred că va trebui să continuăm aceste studii, noi și dumneavoastră și vă mulțumesc pentru această oportunitate. Eu cred că este vorba de un privilegiu, pentru că vă pot prezenta aceste, împărtăși aceste inf- uh, informații. Uh, sper că vă voi da un imbold de a continua aceste eforturi și de a nu pierde din ochi această problemă. Cred că ne putem descurca mai bine. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Guria. Și acum dau cuvântul doamnei Pag din partea DG Home. Mulțumesc. Comisia are plăcerea de a publica acest raport împreună cu OCDE-ul. Ne bucurăm că și secretarul general OCDE a putut veni astăzi la Bruxelles pentru a prezenta raportul uh, în fața Comisiei. Migrația este, bineînțeles, o temă prioritară și am văzut la Consiliul European cât de dificile sunt discuțiile în legătură cu anumite aspecte din noua agentă privind migrația propunerile de relocare uh, fac parte dintr-un pachet mai mare, care ține de integrarea uh, imigranților din țări terțe și protecția umanitară. Cei pe care îi primim aici nu vor să fie doar beneficiari, vor să contribuie la continentul care le-a oferit o nouă viață departe de frică și persecuții. De aceea, integrarea tuturor migranților, indiferent motivul pentru care au venit în Uniunea Europeană, e ceva necesar. Prin integrare avem niște politici de succes în domeniul migrației, însă de asemenea are de câștigat coeziunea socială și economică. Știm că statele membre sunt, în primul rând, responsabile de integrarea migranților și mai ales la nivel local și regional, politicile de integrare trebuie puse în practică cu succes. Însă Uniunea Europeană oferă stimulente statelor membre pentru acțiunile de integrare a cetățenilor din țări terțe și sprijinul financiar e destul de important. În fosta perioadă de finanțare am avut Fondul European pentru Integrare și în noul cadru avem fonduri pentru azil și migrație. În jur de 600 de milioane de euro vor fi uh, cheltuiți în domeniul migrației, integrării și Parlamentul a subliniat importanța acestor fonduri și când s-a discutat despre legislație, ați insistat, ați insistat ca statele membre să-și, per, să-și uh, uh, cheltuie cel puțin 20% din acest fond pentru integrarea migranților legali și dacă nu uh, cheltuie acest procent trebuie să dea explicații. Însă, bineînțeles, rolul nostru nu este doar să ținem cont de banii care sunt cheltuieți. În ultimii 10 ani am încercat să jucăm un rol mare în ceea ce privește stimularea coordonării între statele membre în ceea ce privește integrarea. Cu 10 ani, statele membre au adoptat principii comune pentru integrare și acum 5 ani, sub președinția spaniolă, s-au stabilit indicatori pentru a măsura progresul în ceea ce privește integrarea, așa numiții indicatori de la Saragossa. Raportul de astăzi folosește tocmai acești indicatori. E un raport um, foarte bogat în ceea ce privește materialele, va, va fi util dumneavoastră ca legiuitori și capitolul 14 este specific um, uh, acestui domeniu. Ideea este să ajutăm statele să integreze mai bine imigranții. Antevorbitorul meu deja a trecut în revistă o serie de elemente. Acum aș vrea să mă refer la niște elemente din Uniunea Europeană. Știți că rata ocupării uh, în rândul acestei categorii e cam de jumătate, deci față de uh, cetățenii din uh, statele membre. Și știind că ținta pentru 2020 o rată de ocupare de 70%, dacă vom obține o ocupare mai ridicată în rândul cetățenilor din țări terțe, ne-am atinge acest obiectiv. În ceea ce privește obiectivul, 18% au un nivel foarte scăzut de învățământ, cei între 25 și 34 de ani. Au cam doar studii primare, ceea ce e diferit când ne gândim că doar 4% din cetățenii din țările gazdă au acest nivel de educație. Așa cum s-a spus um, că nu întotdeauna când ești bine educat, ai toate șansele pe piața muncii. Un număr prea scăzut de persoane um, din țări terțe cu studii ocupă un post în funcție de aceste, aceste studii. În ceea ce privește cei care își obțin uh, diploma în afara Uniunii Europene și în Uniunea Europeană, și aici există diferențe și e foarte important Această lipsă de angajare e o șansă pierdută, atât pentru persoanele respective, cât și pentru economie. Implicații sociale există de asemenea. În 2013, aproape jumate din uh, cetățenii din țări terțe riscau sărăcia și excluziunea socială, deci de două ori mai mult decât cetățenii din țările gazde. În raport se exprime de asemenea și măsura în care cetățenii din țările terțe uh, percep discriminarea în toate statele membre, deși existau variații mari de la un stat la altul. Rezultatele sunt interesante, însă multe dintre ele ne dau și motive de speranță. Țările care au o proporție mare de imigranți au mai multe rezultate în ceea ce privește integrarea. Deci asta înseamnă că numărul de imigranți nu afectează negativ uh, șansele de integrare. Tot din raport vedem că integrarea e un proces pe termen lung care dă rezultate. Iar diferențele și dezavantajele pe care le-am menționat sunt mai evidente în cazul migranților recenți. Cei care trăiesc în UE de peste 10 ani au rezultate mai apropiate decât restul societății. Și ceea ce e important pentru Parlamentul European, majoritatea migranților devin cetățeni activi. În 2013, aproape două treimi din cei născuți în afara Uniunii Europene au dobândit cetățenia europeană după 10 ani de reședință și 70% au votat în alegerile naționale, ceea ce pentru multe țări e mult peste uh, uh media obișnuită, în țări în care votul nu e obligatoriu. După cum am spus, în agenda pentru migrație vrem să continuăm munca pentru integrare, vrem să implicăm Parlamentul în discuțiile noastre și mă bucur că avem acum o bază comună uh, cu elemente concrete pentru a discuta pe baza acestora. De asemenea, sperăm de asemenea să putem discuta și despre migrația legală. cu partenerii noștri de la OCD și vă mulțumesc și pentru tot ceea ce faceți în legătură cu aceste lucruri. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Avem foarte puțin timp, trei persoane vor să intervină. Ana Gomes, sunteți prima care va interveni. Vă mulțumesc pentru raport. E foarte interesant să consultăm datele conținute în acest raport. Tot ce pot să vă spun e că sper că le veți da în cap membrilor Consiliului European cu acest raport. Chiar au nevoie de asta. Am auzit că discuțiile de la ultimul consiliu au fost îngrozitoare. Că nu vorbea despre Grecia, vorbea despre migrație și propunerile comisiei în legătură cu migrația. Acești domn și doamne ar trebui să rumege puțin conținutul acestei uh, publicații ei trebuie să înțeleagă, înțeleagă că singurul mod de a opri tragediile din Mediterană și nu doar acolo, ci și la frontierele terestre, deci singura cale de a opri traficul de persoane și de a opri pe traficanți e să ofere căi legale de migrație. Aș vrea de asemenea să vă spun că multe din uh, reținerile statelor membre au de seama, au de-a face și cu faptul că o mare parte din opinia publică acum uh, se simte amenințată de migrație. Uh, au temeri în legătură cu aceștia deși avem nevoie de migranți, mai ales pentru eficiența economică și migranții sunt foarte importanți în, țesuta, în țesătura noastră, în țesutul nostru social și chiar și în ceea ce privește echilibrarea conturilor de <laughs> securitate socială. A fost cazul Portugaliei, clar, până în 2008, însă în 2008, cu criza, Portugalia, deci odată cu criza, a scăzut foarte mult numărul de migranți, de euro 10 ori a scăzut chiar. Și ce a crescut? Au fost emigranții portughezi. În urma austerității orbești impusă de așa numita troică. Adică de guvernele europene și care e situația actuală. Eu sper ca următorul uh, raport și domnule Guria, domnule secretar general, vă cer acest lucru. Ar fi bine să faceți un raport în legătură cu impactul politicilor de austeritate asupra emigrației și exodului de creiere în uh, țările din emisfera de sud, deoarece cei care emigrează în general sunt oameni cu calificări, tineri calificați de care avem nevoie pentru dezvoltare. Și în cazul unei țări ca Portugalia, trebuie să te întorci cu 15 ani în urmă pentru a avea același nivel de migranți. Deci peste 300.000 de portughezi au emigrat. Domnule secretar general, ceea ce privește percepția de a fi exclus, mai ales în rândul copiilor de migranți. Și faptul că un copil din cinci se simte exclus. Asta înseamnă mulți. Și mulți membri nu înțeleg acest lucru. Și anume că prin aceste politici care încurajează excluziunea socială, deci Mă refer la politica de austeritate în sudul Europei și nu doar. Deci, prin aceste politici, ceea ce facem noi uh, e să producem uh, luptători străini în Siria și în alte țări. Vă rog să vă limitați contribuția, deoarece nu mai avem timp. Birgit Sipel este următor vorbitor. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, chiar vreau să le mulțumesc oaspeților pentru toate aceste rapoarte și informații. Cam tot ce am auzit la această reuniune nu este nou, însă de multe ori în dezbateri nu avem suficiente date și informații pentru a sublinia și a dovedi cum stau lucrurile. Și e trist să vedem că în statele membre, dacă părinții sunt săraci, și tu vei fi sărac. Dacă ei sunt prost uh, calificați, așa vei fi și tu. Deci e, e o transmitere a sărăciei de la o generație la alta și e trist să vedem că statele membre nu încearcă să remedieze situația. E drept de asemenea că pentru copiii migranților situația e și mai gravă. E inacceptabil din punct de vedere uman, din punct de vedere economic, și cred că atunci când vorbim despre copiii imigranților, această situație de discriminare continuă în nenumărate domenii afectează și uh, atitudinea acestora. Și aici ajungem la radicalizare. Copiii imigranților se simt mai discriminați decât părinții. Părinții știau că erau străini în aceste țări și că trebuie să se integreze, însă copiii sunt născuți aici. Deci eu fac parte din această țară, sunt cetățean al acestei țări. Încă, însă, se confruntă tot timpul cu experiențe care le reamintesc că lucrurile nu stau chiar așa. Deci de aceea mulți dintre ei devin radicali. Deci ar fi foarte bine să avem informații în legătură cu toate aceste lucruri și sperăm să existe un efect pozitiv asupra migranților și trebuie să vă spun de asemenea că ar trebui de asemenea uh, să lucrăm și cu proprii noștri copii și cu proprii noștri cetățeni, să e trist să vedem că în privința imigranților și a copiilor lor uh, situația este și mai proastă. Vă mulțumesc, are cuvântul acum doamna Bonatare. Mulțumesc pentru acest studiu care uh, e pe linia audierilor de săptămâna trecută când domnul uh, Vansentin ne prezenta plus valoarea imigrației legale. Ne spunea că în acele țări unde migranții sunt bine tratați, sunt integrați, toată lumea are de câștigat. Într-adevăr, așa cum spuneți, există două feluri de emigrație. Uh, un fel de emigrație prin care tot accentul se pune pe controlul la frontiere și cealaltă emigrație, în care se pune accentul pe emigrația legală și economică. Și așa cum au spus colegele Ana și Birgit, eu sper că acest raport să fie citit. El prezintă o altă abordare și economică și ar fi bine Uh, să se cunoască datele din acest raport pentru a putea îmbunătăți situația migranților, indiferent că au venit acum recent sau de mai mult timp. Doamna Lauristin. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc OCD-ului pentru acest studiu. Din 97 mă ocup de cercetarea în domeniul integrării imigranților. Și așteptam în acest domeniu uh, un astfel de studiu comparativ uh, cuprinzător. Însă mi-aș fi dorit să existe și un fel de trecere în revistă a politicilor de integrare din statele membre. Când ne uităm la diferențele care există la o țară la alte, multe lucruri nu le putem explica direct. OCD-ul are multe analize de politică comparativă. Poate că ăsta ar fi următorul pas, să vedem care e fundalul strategiilor de integrare sau mm, care sunt cazurile când lipsește astfel de strategie. E important să înțelegem care este mm, a, situația pe ansamblu. Noi vedem cumva lucrurile bidimensionale, însă așa cum e și cu indicele de dezvoltare a, uh, umană nu știu, mă gândesc dacă am putea avea un indice de integrare. Noi în Estonia am elaborat un fel de indice de integrare. Cetățenie, limbă, situația pe piața muncii ar putea fi inclusă și alte elemente. Deci dacă am avea un indice standardizat, poate că, din punct de vedere practic, ar fi ușor de folosit pentru Consiliu și pentru toată lumea. Ar fi o unealtă extrem de utilă pentru a combate tot felul de stereotipuri, chiar și în rândul Consiliului. Deci, o astfel de imagine comparativă ne-ar fi foarte utilă. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Chienghe, Cecil Chienghe. Mulțumesc și eu vreau să le mulțumesc uh, oaspeților pentru prezentarea atât de utilă. Eu am fost ministru pentru integrare în Italia și mi-aș fi dorit un astfel de document mi-ar fi fost util în activitatea mea. De multe ori mi s-au cerut informații și mă bucur să văd că astăzi dumneavoastră ne-ați prezentat tocmai acest fel de document. Acest document ne arată foarte clar că trebuie să renunțăm la această politică de urgență. Când începem să analizăm faptele, ne dăm seama că fenomenul migrației e un fenomen structural și datele ne confirmă confirmă acest lucru și suntem obligați să reacționăm în mod concret. De aceea trebuie să elaborăm o viziune comună și a politicilor de integrare pentru a avea niște proiecte clare, niște angajamente clare. După părerea mea, acest document ar trebui să fie o bază, un punct de pornire, o bază uh, pentru a încuraja și bunele practici la nivel de societate, dar și de instituții. Din păcate, există bune practici, din fericire există, însă din păcate nu sunt uh, folosite suficient de mult. Nu se face un schimb de experiență. Ar trebui să avem un fel de sistem organic din care să te poți inspira politicile de integrare trebuie să fie integrate și ele între ele la nivel de comunitate. Și această inițiativă e și ocazia când ar trebui să ne dăm seama că o politică de integrare pe termen lung, care să se bazeze pe niște date uh, verificare și care se bazează pe o viziune amplă și organică, care pornește de la experiența teritorială și care Uh, e adaptată politicii naționale din fiecare stat, deci o astfel de politică de integrare ar putea funcționa. Îmi place foarte mult ce au spus antevorbitoarele mele. Statele membre ar trebui să prețuiască acest studiu, să-l folosească pentru a elabora niște politici de integrare care să ne ducă la o mai bună conviețuire a diferitelor comunități în fiecare teritoriu. Siguria. Mulțumesc, domnule Guria. Vreți să reacționați la întrebări, să răspundeți? Uh, uh, Mulțumesc pentru comentarii și pentru cooperare. A fost uh, un lucru exemplar. Uh, it's, it's just uh, progressive it's, it's uh, geometrical and we, we produce good work together and we produce good results together. Uh, so again, thank you for that. Now, uh... Vă mulțumesc pentru acest lucru. Ana Gomez spune că că ar trebui să folosim ciocanul și să-i lovim pe cei din Consiliu în cap. Uh, eu consider că ar trebui să le facem ceva mai util, să le dăm copii ale acestui raport. Dăm angajaților copii pe sticuri USB pentru a nu uh, consuma hârtie, însă consider că eu voi transmite acest document tuturor li- liderilor G20, tuturor liderilor din UE, din OECD, tuturor miniștrilor și celor care hotărăsc politicile viceministri adjuncți, directorii. Acest document va fi transmis mai departe. Problema este că trebuie să înțelegem că toată lumea este puțin depășită. Toată lumea este șocată datorită dimensiunii și numărului uh, atât de mare de imigranți. Așadar, nu mă surprinde că o uh, reuniunea Consiliului s-a terminat cu jigniri într-o parte și în alta. Nu ține aici despre a avea o, o politică bună a imigrației sau nu. Aici este vorba de instituții, de pregătire, atunci când Libia se dezintegrează, la fel Siria, atunci când milioane de oameni traversează granițele, nu este imigrație pentru muncă. Nu sunt oameni care se vor stabili și vor vedea unde să meargă la universitate sau la școală. Aceștia tem pentru propria lor viață. până la până acum câteva săptămâni sau luni aveam un rezultat clar, un efect pozitiv fiscal net. Deci că imigrația este benefică, nu, este, nu costă bani pentru contribuabil. Am uh, documentat acest lucru cu Cecilia Malmström. Deja am Uh, aveam primele cifre care arătau că uh, consecințele fiscale sunt pozitive. Însă atunci când crește șomajul și vin fluxuri masive de imigrație, acest lucru afectează lucrurile la nivel fiscal. S-ar putea ca cifrele să se schimbe, ca rezultatul să fie neutru, însă, oricum, până acum migrația este nepozitivă. pozitivă din punct de vedere fiscal. Și este singura modalitate prin care economia mai poate, să continua, mai poate continua să crească în fața îmbătrânirii populației. Da, doar așa poate să existe un viitor economic pentru societate. Așadar, o politică a migrației bine gestionată poate să dinamizeze societatea, însă totul ține uh, de calitatea integrării, după cum ați sugerat, după cum a sugerat și Ana Gomez. Trec acum la a doua, că, pentru că văd că domnul Niedermüller încearcă să-mi spună că ar trebui să vorbesc mai repede. Unul din cinci este mult și unul din trei, la fel, când Eh, și este dificil să, să spunem că vrem un raport 1 la 1, este însă o cifră dificilă și eu mă îndoiesc că ține doar de austeritate. Ceea ce se întâmplă este că austeritatea îngreunează lucrurile pentru că elimină o parte din bugete, însă bugetul trebuie să fie alocat mai bine. Doamna Țipăl, date, date și date. Am discutat despre lucruri intuitiv, am discut, am discutat cu cele mai bune intenții, însă aceste date ajută um, la obiectivizarea discuției, evită chiar și discuțiile ideologice. Uh, și chiar cu schimbarea climatică, unii neagă că există schimbarea climatică dar după aceea vii cu datele științifice. Și în aceste cazuri legate de imigrație credeam că nu știm, dar acum avem datele științifice care uh, ne permit o uh, discuție mai eficientă. Sunt al- alții care spun că da, este posibil și uh, trebuie ca acestor oameni să le, ni se dea protecție politică. Doamna Dalon Bonfoy, Dalon Bonfoy, da, sunteți acolo? Imigrația este în beneficiul tuturor. Trebuie să investim în frontiere, în controlul împotriva și trebuie să investim și pentru integrare și pentru că primul lucru este inutil, pentru că în final imigranții tot vor găsi calea de a intra. Eu, eu sunt din Mexic, ceea ce înseamnă că am foarte multe cunoștințe în legătură cu fenomenul migrației, pentru că în statul meu sute de mii au încercat să imigreze în Statul Unit, au ajuns acolo și în Statele Unite există mai multe persoane de origine ispanică decât uh, afroamericani și 12% din populația uh, Statelor Unite este de origine 12, deci 25 de milioane de mexicani sunt în Statele Unite. Problema este că vedeți pe Donald Trump care vorbește despre imigrație, există un sentiment de că ești invadat și că se va pierde ceea ce am dobândit. Nu este vorba de teama de a împărți, ci teama de a împărtăși, de a împărți lucrurile în mod corect cum ar trebui să împărțim resursele între mai mulți. Eu vreau să primesc doar o felie mică, de exemplu. Însă nu asta se întâmplă. Întrebarea este cum să integrăm migranții pentru a face să crească economia, pentru, pentru că aceasta să fie mai importantă și mai puternică. Aceasta este marea problemă. Pentru că de aceea vorbim despre aptitudini, competențe, competențe, competențe. Upskilling, reskilling nu ține doar de formare și educație. Este vorba de formare profesională, educație la muncă, educație continuă. Fiecare întreprindere trebuie să devină o școală sau chiar o universitate. Și pentru acest lucru avem nevoie de o coordonare între instituții, între sindicate, între lucrători, între întreprinderi și între guverne. Mi se spune că mi s-a terminat timpul de vorbire. Domnul Lauriston, Lauristen, într-adevăr, sunt de acord uh, cu lucrurile spuse de dumneavoastră, cu aspectul multidimensional este necesar un index al integrării. Noi nu încercăm să introducem uh, ratinguri. Sunt uh, împărtășesc pe deplin ceea ce ați spus, doamnă Chienghe. Statele membre trebuie în primul rând să știe ce se discută și după aceea să de- decidă. Cu toții trebuie să ne așezăm și să începem discuția, pentru că liderii trebuie, noi trebuie să demarăm procesul. Și de aceea purtăm discuții, uneori tonul devine mai entuziast, mai ridicat, însă este doar începutul discuției. Vă mulțumesc, îmi cer scuze, dar trebuie să încheiem această dezbatere foarte uh, interesantă, pentru că nu mai avem foarte mult timp alocat pentru celelalte puncte din această după masă. Vă mulțumesc uh, amândurora pentru că ați venit. Vă mulțumesc. Our next point the următorul punct. Avem raportul Autorității Europene pentru Protecția Datelor, EDPS, și îi urez bun venit domnului Giovanni Butarele pentru prezentarea raportului anual pentru 2014. Este vorba de un raport de tranziție Mulțumesc domnului Butarelli pentru disponibilitatea sa față de comisia noastră și pentru munca deja efectuată de echipa dumneavoastră. Vă dau cuvântul și după aceea deschidem dezbaterea. Aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați membrii acestei comisii, astăzi se termină o perioadă de tranziție pentru instituția noastră, deci îmi face mare plăcere să fiu din nou alături de dumneavoastră astăzi pentru a vă prezenta raportul pentru 2014 al Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Astăzi trecem de la continuitate în instituția noastră către un angajament mai activ față de dumneavoastră și câteva dintre provocările cu care se confruntă Europa digitală. Cu ocazia numirii noastre, eh, ne-ați provocat pe asistentul meu și pe mine să fim actori pe scena globală, să propunem recomandări concrete și soluții practice. Așadar, Wojciech Gemoroșchi, asistentul meu și cu mine, care avem experiență practică am dori să vă invităm să folosiți această experiență pentru a găsi soluții realiste. Uniunea Europeană trebuie să aibă un glas în ceea ce privește protecția datelor și să aibă uh, legături puternice cu partenerii săi. Vă voi Uh, relata și despre dosarele mai sensibile, PNR, de exemplu, unde veți continua discuțiile cu Consiliul. S-au depus sute de amendamente și recunosc că este foarte dificil pentru domnul raportor Kirchhoff să găsească o soluție de consens. Însă, preocuparea noastră principală la EDPS este că de ultima dată când am discutat în ianuarie, datele cu, pentru a demonstra necesitatea unei examinări democratice au devenit disponibile. Dumneavoastră sunteți factorul legislativ și înțelegeți că politica înseamnă în anumite cazuri alt, arta posibilului. Eu vă dau uh, informații obiective în legătură cu implicațiile, în unele cazuri serioase, ale acestor politici pentru drepturile individuale. Tocmai spuneam presei astăzi că protecția datelor în Uni- Uniunea Europeană ar trebui să fie o poveste de succes. 2014 s-ar putea să fie amintit în anii viitori ca un an cheie pentru protecția datelor. Viața privată și protecția datelor se îndreaptă din ce în ce mai mult către realitate. Pentru instituția noastră, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, 2014 a fost un an incert de tranziție datorită extinderii mandatului, însă, după cum vedeți acum din raportul care a fost pus la, la dispoziția secretariatului dumneavoastră și care este disponibil în trei limbi în sală. Standardele noastre, noastre de performanță s-au menținut anul trecut. Curtea Europeană de Justiție și în 2014 a emis uh, decizii e în legătură cu limitele juridice ale supravegherii, în special retenția datelor și reprocesarea în scopuri comerciale. Uh, cazul Google Spania, și uh, așa numitul drept de a fi uitat. Parlamentul European a susținut puternic uh, textul revizuit al regulamentului pentru protecția datelor și instituția mea uh, s-a bucurat că a putut să ajute raportorii și raportorii din umbră în timpul acestor dezbateri. Însă, dacă ne uităm la ce am făcut anul trecut, putem spune și că um, factorii de decizie din Uniunea Europeană și-au dat seama că trebuie încă să revizuim și să clarificăm regulile pentru fluxurile de date între Uniunea Europeană și partenerii săi globali. De aceea, în luna iunie anul trecut, am emis o opinie în legătură cu uh, orientări strategică pen, strategice pentru politici, politici în domeniul justiției și afacerilor interne. Uh, pentru a aplica această sentință și pentru a uh, dezvolta orientări specifice în legătură cu protecția mai bună a protecției, integrarea mai bună a protecției datelor în toate deciziile comunitare. După cum știți, în urmă cu patru luni am publicat o strategie pentru continuitate și schimbare. Este un plan solid care se bazează pe experiența personală a lui Wojciech Vievorovski și a mea uh, în strânsă cooperare și cu partenerii noștri la nivel bilateral, la nivelul național, articolul, pe grupul de lucru articolul 29. Munca noastră implică verificarea organi- felului în care organismele Uniunii Europene tratează uh, informațiile personale ale angajaților, ale cetățenilor, ale contractanților. Am emis în jur de 44 uh, de avize în 2014 în legătură cu aceste operațiuni. Am uh, tratat 110 plângeri, unele legate de probleme uh, serioase și am făcut inspecții la fața locului, inclusiv la Parlament, Consiliu și Comisie. Am pus accentul pe conștientizare pentru a pro- promova o cultura protecția, protecția datelor în instituțiile Uniunii uh, uh, cu orientări în ceea ce privește transferului datelor și în ceea ce privește conflictul de interese. Am înființat un laborator IT pentru a evalua efectul noilor evoluții tehnice, de exemplu, în comunicările mobile și pentru a respecta uh, cum se uh, cum îndeplinesc uh, toate aceste măsuri regulile de protecție a datelor. Am făcut 46 de comentarii formale în legătură cu măsurile propuse. Am publicat niște documente preliminare, în primul rând între relația între consum și protecția datelor. Am publicat un set de instrumente pentru decidenții din, domeniile, din domeniul politicii, politicii fiscale. am uh, elaborat sugestii în legătură cu interesul legitim, de exemplu, uh, supravegherea și uh, locurile de muncă. Am lansat și rețeaua de examinare a respectării vieții private pe internet în colaborare cu autoritățile naționale, cu cercetătorii din domeniul academic, din societatea civilă pentru a introduce practici în domeniul ingineriei și pentru a încuraja inginerii să introducă aceste ă, schimbări în standardele actuale. Acum dați-mi voie să mă refer la faptul că în ceea ce privește protecția datelor există așteptări foarte mari față de ceea ce va face Europa în următoarele luni. În ieri am numărat pe 106 uh, state, euro, state cu legi în domeniul uh, uh, vieții private și din Japonia până în Brazilia, din India până în, uh, la Uniunea Africană, uh, se redactează noi, noi legi pentru protecția datelor și toată lumea se uită către Uniunea Europeană. Uh, toată lumea vine la noi pentru a discuta informal aceste planuri. Uh, așadar, cu trialogurile în ceea ce privește uh, protecția datelor, vreau să mă asigur că cu toții înțelegem implicațiile acestei noi legislații europene. Nu putem să greșim. Este vorba de o reformă pentru uh, noua generație a cetățenilor, uh, așa numită generație Z, uh, adolescenți și copii născuți în ultimii 15 ani, care s-au născut în zona internetului și a ecranelor tactile. Aceste, această generație uh, va utiliza tehnologia și o va, o va programa deci, reforma noastră va dura pentru cel puțin 20 de ani, ceea ce înseamnă foarte mult timp în momentul actual în sectorul digital și trebuie să adoptăm o legislație care să pună individul și demnitatea umană în centru. Dar mai târziu, în această lună, vom demonstra angajamentul nostru către dumneavoastră și vă vom da un document de poziție care va fi publicat în forma unei aplicații mobile care poate să fie descărcate pe tablete sau smartphone, care va fi o uh, aplicație foarte utilă pentru echipele de negociere și pentru oricine din lume. Nu este un text controversat, ci uh, informații de la un centru de expertiză care vă permite alegerea cea bună. Articol cu articol comparăm diversele versiuni ale proiectului de regulament, uh, textele Parlamentului și Consiliului și uh, vom uh, indica unde considerăm că se găsește rezultatul cel mai bun. Am dorit să apărăm garanțiile, să nu le diluăm. Am dorit ca acestea să fie mai eficiente în practică și în următorii 20 de ani, 23 de ani, am dorit să fie un sistem flexibil, adaptabil IMM-urilor și să fie, care să fie neutru din punct de vedere tehnologic. Am dorit să evităm proceduri demo, anti, antidemocratice mecanismul unic ar trebui să fie devină funcțional și ar trebui să avem și așa numitul mecanism de proximitate. Legislația mai simplă este mai eficientă. De asemenea, examinăm noile tehnologii în această situație, în societate bazată pe internet. Vorbim despre big data, despre analiza activităților internet, rețelele sociale și uh, vor exista beneficii enorme în sănătate, transport, eficiență energetică. Însă, de asemenea, se restrânge principiul uh, dreptului la viață privată, principiu care face parte din legislația primară a Uniunii. Așadar, examinăm modalități de a îmbrățișa aceste noi tehnologii într-un fel care să nu compromită dreptul fundamental al persoanei. Așadar, am dorit să vă permitem să examinați mai bine implicațiile etice ale acestor noi tehnologii, ce înseamnă pentru demnitatea umană, pentru libertate în următorii ani. Deci este un motiv bun pentru a însoți raportul anual de astăzi cu un document de poziție care să examineze aceste teme și am dorit să permitem companiilor de reglementare, designerilor, să răspundă la aceste provocări. Stimați membri ai Comisiei Libe, dați-mi voie să închei salutând munca predecesorului meu, Peter Hustings, care a condus instituția noastră pentru aproape 11 ani a dus-o la maturitate și credibilitate. Uniunea Europeană are o șansă unică ca în următoarele șase luni să dea dovadă de leadership global pentru a schimba viețile cetățenilor. Și bazându-ne pe experiența noastră, de până acum suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă ajuta. Vă mulțumesc pentru atenție, vă înmând, domnule președinte, o, un exemplar simbolic al acestui raport în numele uh, tuturor celor de la Agenția Europeană pentru Protecția Datelor. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Domnul Putarelli trebuie să ne părăsească în 30 de minute și de aceea V-aș ruga din nou să vă limitați remarcile. Avem cinci eh, persoane pe ordinea de înscrise să ia cuvântul. Presentation. Domnul Boni, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezentarea acestui raport anual. Cred că este un moment potrivit să discutăm despre noile provocări, provocările comune din fața Comisiei Libe, din uh, fața Parlamentului European și a instituției din care faceți uh, partea dumneavoastră. În primul rând, cum considerați că puteți să ne asistați, să ne sfătuiți pe parcursul uh, dialogului uh, tripartit? Am început uh, trialogul pe marginea acestui nou dosar legislativ și expertiza dumneavoastră este foarte importantă pentru a înțelege dacă putem simplifica unele soluții sau nu și dacă da, cum le putem pune în aplicare. Aș dori să mă refer la contribuția dumneavoastră, care sper că va fi foarte importantă la planul de aplicație, care este cheie pentru bună aplicare a regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru că cred că dacă nu vom finaliza munca pe marginea acestui regulament pentru care guvernează protecția datelor cu caracter personal, ar trebui să sprijinim autoritățile naționale și aș dori să știu dacă este și un obiectiv pentru dumneavoastră și cum considerați că dumneavoastră și autoritatea dumneavoastră poate contribui la acest plan de punere în aplicare și la diseminarea informațiilor și o campanie de informare privind protecția datelor de caracter personal. O a treia remarcă se referă la noi fenomene, pentru că începem să discutăm despre o piață unică digitală în Europa și înțeleg că avem noi provocări uh, legate de internetul uh, obiectelor, de e-sănătate, de robotică și așa mai departe. Și aș dori să, să vă întreb cum considerați că uh, Uh, puteți să ne ajutați și în acest punct de vedere pe viitor și, în ultimul rând, pentru că nu doresc să vă răpesc prea mult timp, ce credeți despre uh, nevoile noastre legate de directiva privind uh, sfera privată în uh, contextul uh, digital, pentru că este o temă foarte importantă și pentru regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal. Vă mulțumesc, domnul Coelho are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să comentez raportul uh, dumneavoastră, nu am avut suficient timp pentru a-l examina în detaliu, însă știți că în general, avem o opinie bună față de activitatea Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Cred că și predecesorul dumneavoastră s-a achitat foarte bine de sarcinile sale. Sunt sigur că și dumneavoastră veți face același lucru și abia aștept să analizez în profunzime primul raport redactat de echipa dumneavoastră. Colegul meu, Boni, v-a adresat deja câteva întrebări. Eu aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu uh, munca desfășurată la Consiliu și la Parlament în legătură cu regulamentul și directiva legată de datele cu caracter personal. Aș dori să știu, în primul rând, care este părerea dumneavoastră în legătură cu rezultatul negocierilor obținut până acum. Credeți că suntem pe calea cea bună sau riscăm să reducem protecția? În intervenția dumneavoastră ați spus că vă doriți, și aceasta este și dorința noastră, vă doriți să avem un nivel cât mai mare de protecție a datelor. Credeți că vom reuși să obținem acest nivel? A doua Întrebarea are o natură procedurală. Cred că știți că de la bun început Parlamentul European și-a dorit să avem un pachet cu un regulament și o directivă. Am fost, nu am fost atât de surprins să aflăm că, de fapt, Consiliul uh, își dorește, este capabil să ajungă la un acord uh, în legătură cu regulamentul și nu cu o directivă. Și mă tem că se va reporni această discuție și anume pentru a nu pentru a nu pierde și rata obiectivele stabilite prin calendar, să permitem o separare a celor două instrumente, de deci să ajungem la un acord mai rapid în ceea ce privește regulamentul decât în, decât în ceea ce privește directiva. Și în ultimul rând, v-ați referit la un nou instrument și nu știu dacă am, v-am înțeles foarte bine. Acest instrument îl, îl vom avea la dispoziție pentru a-l putea folosi pe parcursul trialogului sau vă referiți la altceva? Vă mulțumesc, Birgit Sipel. Vă mulțumesc. În primul rând, Aș dori să vă atrag atenția că, datorită evoluțiilor actuale în domeniul digital, avem nevoie de standarde cât mai înalte când vine vorba de protejarea sferei private și a datelor cu caracter personal. Și aș dori să fac trimitere la o afirmație dintr-un comunicat de presă a dumneavoastră, în care spuneți că în, trebuie să înțelegem că tehnologia trebuie să fie în folosul oamenilor și nu invers. Și sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Însă uneori am impresia că în dezbaterea actuală, când discutăm despre piața digitală, se desfășoară în sensul complet opus, pentru că discutăm întotdeauna de oportunitățile pentru piață, pentru întreprinderi, însă nu discutăm despre care ar fi impactul asupra uh, lucrătorilor, asupra cetățenilor în rolurile diferite pe care și le asumă. Și trebuie să vă mai atrag atenția asupra unui punct important, pentru că politicienii și cetățenii sunt convinși acum că nu contează că toate informațiile despre mine sunt cunoscute, pentru că nu am nimic de ascuns, însă cu cât se colectează mai multe informații, și oamenii ar trebui să înțeleagă că nu este importantă doar colectarea informațiilor, ci analizarea, crearea unor profiluri în temeiul acestor informații, uh, oamenii ar trebui să înțeleagă că aceste activități de colectare și analizare a datelor pot avea consecințe care pot fi pozitive din diferite motive, dar acest lucru pot însemna, pot aduce și consecințe negative, că asigurările vor fi mai scumpe, că nu voi putea lua un credit pentru că uh, se consideră că sunt un uh, prost uh, client și că nu mai pot avea acces la anumite servicii. Din acest punct de vedere, protecția datelor mi se pare foarte, uh, foarte importantă. Astăzi am citit o veste care ne arată că poate serviciul PayPal nu este un lucru uh, optim. Până acum, oamenii au crezut că este o metodă perfectă de a plăti prin internet, dar se pare că PayPal și-a schimbat condițiile de utilizare și în momentul în care apelezi la acest serviciu și îl folosești, uh, renunți la toate datele, nume, adresă, po- poze, uh, date cu care PayPal poate să facă orice dorește. Dintr-un anumit punct de vedere îmi place această idee pentru că poate, este mai preferabil să cumpere o carte dintr-o librărie de, de cartier decât pe internet. Dar este evident că standarde înalte de protecție a datelor cu caracter personal sunt importante și uh, că în acest sens ar fi foarte important să avem un pachet de reglementare a datelor cu caracter personal care să răspundă tuturor acestor uh, întrebări. Mulțumesc, uh, Ian Albrecht, are cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, nu aș dori să repet cele spuse de cei trei antevorbitori, pentru că aș dori să vă ascult uh, răspunsurile la întrebările dumnealor, care sunt, s-au referit la puncte importante pentru noi. Eu aș dori să știu care este părerea dumneavoastră legată de dezbaterea purtată pe textul uh, regulamentului propus. Sunt curios să știu ce părere aveți față de aceste acuzații care se vehiculează și anume că ambele texte, atât poziția Parlamentului cât și poziția Consiliului European, ar fi un obstacol în fața inov- inovării și a creșterii economice. Sunteți și dumneavoastră de părere că există această contradicție între protejarea datelor cu caracter personal și posibilitatea de a procesa un uh, număr tot mai mare de informații cu caracter personal și uh, inovarea. Deci există o legătură între cele două uh, aspecte pentru că se pare că aceasta a fost opinia majorității statelor membre și a majorității membrilor Parlamentului European când au venit cu propunerea de text și mi se pare că ne-am îndepărtat puțin de la acest punct. Se pare că din ce în ce mai mulți oameni consideră că cele două aspecte nu se împacă prea bine. Și aș dori să știu dacă acest lucru este posibil, care ar fi posibilitățile tehnice. Și, în al doilea rând, m-ar interesa, de asemenea, întrebarea legată de evaluarea dumneavoastră a, a proporționalității folosirii datelor cu caracter pers- personal pentru motive de asigurare, de garantare a, a securității. Discutăm în continuare de stocarea fără un motiv anume a unui număr mare de date cu numele pasagerilor, de exemplu, și din alte, multe, din alte puncte de vedere și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în contextul acestei uh, dezbateri și cum considerați că am uh, putea respecta mai bine principiul proporționalității, respectându-se în același timp și uh, decizia de anul trecut a Curții Europene de Justiție. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ana Gomez. Vă mulțumesc, domnule Butarelli. Aș dori să vă întreb dacă ați urmărit ultimele evoluții din negocierile purtate între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii în ceea ce legate de protecția datelor și mai ales ținând cont de modificările uh, preconizate de Statele Unite Europene când vine vorba de protejarea cetățenilor americani în cazul în care este încălcată sfera uh, privată. Aș dori să știu dacă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în legătură cu acest uh, acord uh, TISA, uh, negociat acord negociat de comisie în contextul ONC, cu cât aud mai multe despre acest uh, acord TISA, înțeleg că este vorba de uh, dereglementare în domeniul uh, serviciilor și înțeleg că, de fapt, controlul asupra datelor este esențial și aș dori să știu care este poziția sau care sunt informațiile dumneavoastră în legătură cu această temă. Și ultima întrebare, dumneavoastră aveți și un rol din punctul de vedere al uh, supravegherii și al comunicării cu autoritățile naționale de resort și aș dori să știu cum s-a dezvoltat această relație. Pe mine mă îngrijorează în mod special țara mea de origine, unde autoritatea de supraveghere produce, redactează rapoarte excelente care atrag, care atrag atenția asupra uh, problemelor existente la nivelul uh, legislației europene sau în practică. De exemplu, un raport a confirmat că există o listă de uh, vipuri, a unor vipuri din punct în care se, se bucură de privilegii uh, fiscale și am aflat că mii de mii de oameni din domeniul uh, fiscal au acces la datele fiscale ale contribuabililor uh, uh, din Portugalia. Și, de fapt, nimic nu s-a, nu s-a întâmplat după, acest, după publicarea acestui raport. Deci, ce faceți într-o asemenea situație? Cum uh, sprijiniți, promovați uh, punerea în aplicare a legii, de fapt? Mulțumesc, doamna Lauristina, are cuvântul, Marian. Vă mulțumesc, domnule Butarelli, pentru raportul dumneavoastră. Pentru mine, cea mai importantă parte este cea referitoare la obiectivele pentru anul 2015 și aș dori să mă alătur raportorilor din umbră și colegilor care sunt interesați de instrumentul pe care l-ați amintit, pentru că ne aflăm deja în uh, negocierile tripartite și mm, nu știu dacă acest instrument nu vine prea târziu și apoi am fost puțin uh, mirată. Noi nu suntem neapărat poate din generația Z și nu știu dacă un app de pe un telefon uh, mobil uh, inteligent ar fi foarte util pentru a discuta un text cu patru coloane, dacă știți cum arată aceste texte. O altă întrebare se referă la reglementare și la toate elementele la care lucrați când vine vorba de noile provocări. Cloud computing, uh, volumul imens de date colectat și așa mai departe. Credeți că există lipsuri în cadrul de reglementare actual, uh, de exemplu, lipsa de, de, de reglementare între uh, cei care colectează informațiile și cei care le, le procesează. Și apoi, um, cum trebuie să înțelegem um, consimțământul în cunoștință de cauză când vine vorba de numărul mare de date colectate? Din câte înțeleg, dumneavoastră vă gândiți la evoluțiile viitoare posibile și tocmai de aceea aș dori să știu dacă considerați că există o lacună majoră din acest punct de vedere și dacă da, cum am putea să depășim această uh, lacună. O parte a raportului dumneavoastră apoi se referă la comunicare și la pregătire și faceți trimitere la pregătirea profesioniștilor. Însă, din perspectiva consumatorilor, nu trebuie să uităm că avem o generație tânără și una în vârstă. Și mă întreb dacă nu este posibil să avem o, o abordare specifică din uh, programele naționale de școală. Știu că uh, ține de competențele statelor membre, însă este important ca în toate statele copiii să se bucură de aceleași uh, oportunități, de aceleași posibilități de a-și uh, dezvolta abilitățile digitale și care este rolul dumneavoastră din acest punct uh, de vedere. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Butareli pentru comentarii și răspunsuri. Mulțumesc tuturor pentru întrebările foarte interesante. Mi-ar fi făcut plăcere să rămân aici câteva zile să discutăm, însă trebuie să mă grăbesc, din păcate. Deci, din întrebările dumneavoastră înțeleg că v-ați dori să ne mai întâlnim. Încep cu domnul Boni. Vrem să jucăm un rol astăzi în ceea ce este trialogul și nu când va fi prea târziu. Noi suntem o instituție independentă, nu negociem, nu suntem uh, parte oficială a trialogului, însă suntem principalul uh, consilier al uh, legislatorului, dar și al comisiei. Deci noi vrem să soluționăm probleme, nu să găsim probleme. Noi înțelegem că dialogul ar trebui să rămână la textul actual. Și acum trebuie să vă spun și anticipez astăzi o altă întrebare. De 23 de ani m-am ocupat de protecția datelor sub diferite aspecte. După părerea mea, nu aceasta este reforma ideală. Am ajutat la redactarea multor uh, decizii naționale și dacă m-ați ruga să redactez din nou lucrurile, poate că eu aș face-o altfel. Însă, așa sunt lucrurile complexe și ăsta e textul pe care îl avem. Astea sunt limitele pe care le avem. Să în același timp trebuie să împiedicăm legiuitorii să facă greșeli. Din motivul foarte simplu că toată lumea e cu ochii pe noi, deci se așteaptă la un rezultat perfect. Deci de aceea ne așteptăm la o decizie a Consiliului în octombrie. Textul pe care noi îl vom elabora în iulie va fi încheiat, va fi completat în septembrie în ceea ce privește uh, considerentele și ne-am dorit să facem același exercițiu în timp util și cu privire la directiva. A trebuit să așteptăm textul Consiliului. Am început în martie. Ultimul exercițiu s-a trebuit să așteptăm textul definitiv uh, din iunie. referitor la planul de punere în aplicare. Sunt foarte multe de făcut. Ne așteptăm ca reforma să, se ad- să fie adoptată. Consiliul European pe 20 și 26 iunie a spus că trebuie să se facă până la sfârșitul anului. ar trebui adoptate cele 28 de versiuni, trebuie uh, comparate, trebuie publicate în al uh, oficial. Urmează să fie luate decizii importante și eu cred că încă există o marjă de manevră în ceea ce privește faza de tranziție ce se va întâmpla atunci când Consiliul European de Protecție a Datelor își va începe activitatea, ce se va întâmpla cu actele delegate și cele de punere în aplicare. O parte din uh, soluția ar trebui să vină din legislație neobligatorie, recomandări, orientări, bune practici. Trebuie să există mm, niște uh, să existe suficientă flexibilitate însă care se vede din partea unor autorități de protecție a datelor puternice. M-am întâlnit înainte să vin aici cu doamna comisar Iurova. Domnea ei își dorește să colaboreze îndeaproape cu noi pentru a-i uh, permite acestui Consiliu de Protecție a Datelor să fie operațional încă din prima zi. Deci noi îi vom asigura secretariatul. Vrem să, din, să le permitem colegilor să stabilească structura lucrurilor să selecteze uneltele prin care pot uh, lucra. Consiliul nu poate aborda decât vreo 12-15 cazuri anual. Gândiți-vă că acum avem 29 de părți implicate Uh, rolul consultativ va fi menținut. Cu același personal, această instituție va trebui să facă și mai multe. Ați întrebat în legătură cu noile fenomene și provocări, uh, în ce măsură sunt complet noi. Bineînțeles, ca instituție independentă am vrea să ne folosim mai mult de tehnologiile existențe, existente. Vrem să există o, tehn- o conversie tehnologică mult mai mare. Trebuie să vă spun că exercițiul meu de a introduce Steaua Ipen Uh, a fost lansat. Intenționez să mă duc într-o misiune pe termen lung în Silicon Valley în septembrie, nu doar pentru a da mâna cu giganții de acolo, ci pentru a vorbi cu designer, cu developer, pentru a vedea ce se poate anticipa, ce provocări pot fi anticipate, pentru ca regulile europene să fie eficace Um, și întrebarea legătură cu directiva privind uh, um, dreptul la intimitate. Da, cred că trebuie să procedăm în două etape. Eu conduc grupul de lucru care în 1996 a redactat prima directivă în domeniul telecomunicațiilor și am tras învățăminte atunci și acum știm că trebuie să asigurăm o consecvență față de reforme. Știu că un grup de coaliție cere modificări în ultima clipă, însă avem această directivă și trebuie să fim foarte atenți, să vedem ce trebuie făcut. Prevederile ar trebui prevederile modificate ar trebui să apară într-un regulament, deci să nu mai dăm marjă de flexibilitate statelor membre. Domnule Coelho, cadrul juridic trebuie să fie suficient de modern și de rezistent pentru a face față evoluțiilor tehnologice. Acum, ce cred despre munca noastră, dacă suntem pe calea cea bună? Da și nu. Există riscul ca în ceea ce privește anumite prevederi, interesul legitim, de exemplu, să nu ne îndreptăm în direcția cea bună. Există și riscul uh, minimizării anumitor elemente de protecție sau, lăsăm, sau să lăsăm prea mult spațiu la nivelul statelor membre. Știm că în ceea ce privește prevenirea delictelor trebuie să colaborăm, să lucrăm separat la directivă. Deci eu mă angajez ca această dezbatere să fie transparentă, nu pentru că nu avem încredere în dumneavoastră, ci pentru că toată lumea trebuie să înțeleagă în momentul de față ce anume faceți dumneavoastră la acest dosar atât de sensibil. Și bineînțeles, trebuie să fie un pachet, cum spuneam. Consiliul European vorbește în continuare că va fi un pachet și profit de ocazie pentru a vă încuraja să vedeți această reformă ca un pachet pentru instituțiile europene. Mă întrebați dacă sunt pe calea cea bună. Trebuie să ne modernizăm cât mai repede. Aceste reguli trebuie să intre în vigoare concomitent în aceeași zi, nu așa cum s-a întâmplat în 2004, deci să intre în, acelea, în vigoare și pentru instituțiile și organele comunitare. Există anumite elemente care sunt interconectate, marile baze de date, de exemplu. Deci noi supraveghem anumite activități desfășurate de comisie, concomitent cu statele membre. Și e clar că avem nevoie de reguli identice. Asta trebuie să se facă acum. Aplicația e un instrument foarte util. Putem să vă dăm toate informațiile online, versiunea pe hârtie. Am făcut testări și această aplicație permite difecarea în doar câteva secunde a anumitor capcane în text. De exemplu, unde sunt prevederile privind cercetarea sau informațiile genetice. Doamnă Zipel, vă mulțumesc pentru faptul că uh, mi-ați exprima sprijinul dumneavoastră. Să vă dau niște date din sondajul Eurobarometru din iunie anul acesta. La 20 de ani de la introducerea directivei, 1995, doar o mică parte, deci 15%, 15% din cetățeni au impresia că își, con- că își controlează pe deplin datele. Deci asta de la, la 20 de ani de la introducerea directivei. Și în ceea ce privește dezvăluirea datelor personale, 71% din cetățeni cred că ar trebui să accepte pur și simplu da sau nu. Deci zi de zi ni se cere să dezvăluim date personale. Și o persoană din 10 declară că sunt informați așa cum se cuvine în ceea ce privește uh, colectarea datelor. Deci vom fi sinceri, vom spune lucrurilor pe nume. Poate că nu vă va fi uh, plăcută atitudinea noastră de fiecare dată, însă noi dăm dovadă de profesionalism. Domnule Albrecht, datele importante, am nevoie de o protecție importantă. Tot am spus refrenul ăsta. Protecția datelor blochează uneori cercetarea și inovarea. Recunoaștem cât de importante sunt anumite date, însă inovarea nu se poate face decât cu o protecție a sferei private. La 43A vom face o propunere. Noi credem că articolul 15 din directiva privacy și cazurile menționate sunt valabile în continuare pentru orice exercițiu național și european. Doamnă Gomes, cu privire la negocierile cu SUA, ieri am avut un uh, atelier privind căile de atac. Aici avem și vești bune, dar și blocaje limitări. S-a făcut un pas înainte, însă nu cel ideal. Și în TTIP, drepturile fundamentale nu sunt negociabile, după părerea noastră. Reforma protecției datelor ar trebui să rămână elementul central. Rolul nostru de supraveghere se îmbunătățește foarte mult, suntem mulțumiți de nivelul actual de dezvoltare a culturii de protecția datelor, însă ne mai lipsesc multe. Important să poți să știi pe cine tragi la răspundere atunci când vorbești de protecția datelor. Doamnă Lauristin, și închei cu aceste cuvinte în ceea ce privește răspunderea comună și controlul proceselor. În avizul de anul trecut există răspunsul că în ceea ce privește cloud computing uh, cu privire la răspundere și de asemenea uh, cu privire la consimțământ. Acum oamenilor nu le pasă cine suntem. Să nu uităm că mulți câștigă bani de pe urma informațiilor referitoare la existența noastră privată. Acum jumătate de oră am stabilit cu doamna Iorova că vom colabora pentru a lansa un exercițiu unic. Vă mulțumim, domnule Butareli, pentru prezentare și pentru faptul că ați venit aici în această după-amiază. Our next item on the agenda is the French law. Urmează acum legea franceză privind uh, supravegherea. Știți că această lege a fost adusă în vederea membrilor Comisiei Libe, deoarece e vorba de compatibilitatea acesteia cu tratatul, cu legislația europeană și cu Carta Drepturilor Fundamentale. Deci se pune la îndoială această compatibilitate. Membrii ai Comisiei Libe doresc să discute despre Uh, sfera de aplicare extinsă care le permite serviciilor de informații, celor care colectează datele și le prelucrează, să folosească informații și să supravegheze informații ale persoanelor individuale. Comisia e gardianul tratatului, de aceea salutăm prezența domnului uh, Francisco Fonseca Morio, director pentru justiție penală, care ne va prezenta părerea comisiei. Thank you, thank you, President. I don't know if I'm going to present the views of the Commission. Ați auzit de multe ori în comisia dumneavoastră opinia domnului Timmerman și a doamnei Iurova legătură cu supravegherea în masă. Însă înțeleg că astăzi vreți să discutați despre acest proiect de lege din Franța, această lege aprobată, de fapt, din Franța. Permiteți-mi să vorbesc în limba franceză pentru niște declarații preliminare. Je vous remercie beaucoup de, de m'avoir invité. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a veni aici în numele Comisiei Europene Vreau să vă confirm faptul că am luat act de scrisoarea pe care unii dintre dumneavoastră ne-ați trimis-o domnului Timmermans, doamnei comisar Iurova și domnului Avramopoulos. De asemenea, am luat act de întrebarea în scris pe care ați depus-o. Acum o săptămână, domnul Timmermans a răspuns de altfel în numele comisiei. Vă spun acestea pentru a vă informa că noi uh, luăm act de îngrijorările comisiei dumneavoastră. Uh, sunt foarte mulțumit să fiu astăzi aici. Dincolo de chestiunile tehnice, juridice, procedurale, de respectarea garanțiilor, prezența mea aici demonstrează că instituțiile europene iau foarte în serios această situație de eventuală intruziune în sfera privată. Posibilă, spune eventual. Dacă îmi permiteți, vă spun că atât Parlamentul cât și Comisia știu care e situația politică, instituțională, procedurală din spatele acestei legi. Legea adoptată de ambele camere ale Parlamentului francez pe 24 iunie. Să, trebuie să spunem clar un lucru. Nu mă voi băga în chestiuni de drept constituțional francez. Această lege a fost adoptată, însă nu a intrat în uh, vigoare, n-a fost promulgată încă legea, deoarece s-a făcut un recurs uh, înaintat de 100 și ceva de deputați din Franța în fața Consiliului Constituțional. Semnalez faptul că această chestiune de mare importanță politică e pentru prima oară în istorie, dacă nu mă înșel eu, istoria Republicii franceză când președintele Republicii a hotărât să se alăture parlamentarilor care au, au prezentat acest recurs în fața Consiliului Constituțional. Și ajung astfel la prima constatare. O constatare mai degrabă de natură instituțională. Eu cred că astăzi, pe 2 iulie, ar trebui să lăsăm, să așteptăm uh, avizul Consiliului Constituțional. Asta pentru respectarea statului de drept. Mm, nu vă cer să fiți mulțumiți uh, cu răspunsul meu, cu reacția mea, însă din punct de vedere instituțional ne aflăm încă într-o etapă foarte importantă, deoarece principalul gardian – al constituționalității unei legi încă nu s-a pronunțat. E drept, am avut ocazia să citim și să mm, parcurgem textul acestei legi. Știm de asemenea avizul autorității franceze pentru protecția datelor. Se vorbit mult despre proporționalitatea acestei legi, însă eu sunt obligat să respect ce va zice principalul gardian al constituționalității din statul francez. Însă, permiteți-mi să subliniez un lucru. Cu toții suntem conștienți de situație. Pe 23 iunie Vicepreședinte Timmermans va răspuns oficial la întrebare pe această temă. Permiteți să citez uh, din răspuns. Întrebarea adresată de eurodeputați ar putea ridica chestiuni juridice uh, importante. Cu toții suntem conștienți de asta. Și în al doilea rând, citez, însă, în conformitate cu practica standard, Comisia nu consideră că se cuvine să facă comentarii în legătură cu legislația unui stat național atâta timp cât procedura națională încă nu s-a încheiat și legea respectivă nu a fost promulgată aceasta este poziția instituțională pe care eu trebuie să o uh, repet în fața dumneavoastră. Singurul lucru în privința căruia pot să vă dau liniș- să vă liniștesc e că, bineînțeles, vom urmări așa cum o facem noi, ca gardiana tratatului, vom urmări îndeaproape evoluția acestui dosar suntem convinși de faptul că acest dosar uh, are legătură cu un principiu fundamental și anume echilibru care trebuie găsit în, între dreptul fundamental și securitate. Suntem convinși că în lumina evenimentelor tragice mm, din Europa, statele membre simt nevoia să găsească asigurări, să să, să își liniștească cetățenii pentru a le garanta securitatea. Însă asta nu se va întâmpla niciodată fără o respectare pe deplină a drepturilor fundamentale. Parce que cela a été établi dans l'agenda européenne de... Agenda Europeană de Securitate a stabilit acest lucru, agenda de pe 28 aprilie, pe care dumneavoastră o cunoașteți foarte bine. Domnule președinte, mă voi opri aici. Înțeleg că ceea ce v-am spus, cum să zice în franceză, Uh, nu mă face să uh, mă achit practic de datoria mea. E clar că nu v-am dat toate uh, informațiile și garanțiile, însă acesta este cadrul instituțional în care ne aflăm. Vă mulțumesc. Membrilor le dau cuvântul, începând cu doamna Grisbeck. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Francesco Fonseca Morio pentru prezentarea sa, în care regăsim uh, abilitatea sa legendară, diplomatică și juridică în același timp. Acest text uh, față de care o serie de eurodeputați au pus întrebări în timpul fazei sale de dezbatere, atunci când era doar în fază de proiect și care a fost uh, adoptat definitiv în 24 iunie, înainte de promulgarea sa efectivă care este dependentă de sesizarea Consiliului Constituțional, unde am văzut uh, o asociere între parlamentari și șeful statului francez. Poate că răspunsul oficial al comisiei a fost afectat uh, în acest sens. Întrebările noastre pe care le voi repeta uh, um, întrebări care, erau, care priveau respectarea dreptului comunitar și a tratatului care fixează cadrul juridic. Consiliul Constituțional a fost sesizat uh, și acest lucru nu suspend uh, analiza dumneavoastră. Am primit un răspuns de la vicepreședintele Timmermans pe care l-ați citat, însă nu știu dacă am înțeles totul 100% din citatul dumneavoastră, însă răspunsul invocă principiul evocă susceptibilitatea de a apărea dubii importante de ordin juridic. Acest răspuns anticipă într-un fel probleme de com- com- compatibilitate între această legislație și, res- și respectarea tratatului. Fără îndoială că mulți ne vom uh, mulți vom spune acest lucru, că ni se pare urgent, indispensabil să dăm un cadru legislativ în Franța în ceea ce privește interceptările, utilizarea datelor pentru a ieși din car- caracterul opac, ascuns al sistemului de informații, așa cum exista el în Franța până acum. Așadar, nu sunt o idealistă împotriva serviciilor de securitate. Își susțin că trebuie să existe un cadru um, până acum nici măcar nu era, exista o lege, nici măcar nu puteam spune că serviciile erau organizate ilegal. Deci era indispensabil ca în Franța să existe un cadru juridic clar care să fie un instrument adaptat la evoluția tehnologiilor noi. Patru observații rapide. În primul rând, prima îngrijorare, acest echilibru între drepturile fundamentale și securitate este caracteristic, caracteristic democrației. Există un mare absent în textul legii franceze care ne pune întrebări foarte profunde, pentru că constituțional un uh, judecător care este recunoscut prin, pentru independență, este garantul libertăților individuale. Însă acest personaj lipsește din text. Uh, șeful guvernului emite un aviz, deci care este un aviz conform, care nu îl responsabilizează pe șeful executivului. A, a doua idee de care vor vorbi și colegii mei, dacă exist, există conformitate cu articolul 2 al tratatului și cu deciziile de jurisprudență. Al treilea punct privește durata reținerii datelor și interceptarea în masă a acestor date. Mai aș mai avea încă trei sau patru idei, însă de vreme ce Vom mai purta o nouă dezbatere după, ce, după decizia Consiliului Constituțional. Vom reveni în momentul respectiv. Vă mulțumesc, îmi cer scuze, spune președintele, dar trebuie să vă rog să vă scurtați eh, contribuțiile. Doamna Intveld, sunteți următoarea pe lista mea. Mulțumesc, domnule președinte trebuie să spun că nu sunt 100% convinsă de argumentul pe care ne l dă Comisia, că nu ne exprimăm în legătură cu legislația națională până când acestea nu au intrat în vigoare. Atunci când domnul Orban a vorbit despre introducerea pedepsei cu moartea, Comisia s-a exprimat imediat și nici măcar nu existase o propunere în acest sens. În ceea ce privește bugetul, Comisia își emite o uh, opinie înainte de adoptarea asta de către Parlament. Deci nu mi se pare credibil acest uh, argument. Comisia a, amână momentul în care trebuie să facă declarații jenante. Uh, în al doilea rând, Comisia Europeană spune că nu se exprimă în legătură cu constituționalitatea legislației naționale, dar nu solicităm Comisiei să facă acest lucru, solicităm Comisiei să se exprime în legătură cu compatibilitatea nu cu Constituția Națională, ci cu tratatele europene și cu Carta Drepturilor Fundamentale. Și aici, sigur că Comisia are o părere. Legea a fost adoptată, poate că există uh, un proces de verificare judiciară, însă legea a fost adoptată. Ce vă reține acum? Nu sunteți un eunuc politic, aveți o părere, aveți un departament juridic, comisia are o poziție și aș dori să o cunosc. Este datoria sa în cadrul tratatelor. Ați spus că Trebuie să existe un echilibru între drepturile fundamentale și securitate. Nu, drepturile fundamentale sunt fundament, fundamentale, deci nu se negociază între drepturile fundamentale și securitate. Am avut aceeași discuție în legătură cu tortura CIA și ați spus că da, trebuie să negociem puțin și să uh, acceptăm puțină tortură pentru a avea o puțină securitate. Nu, nu este negociabil. Eh, interdicția torturii, interdicția sclaviei, toate aceste lucruri nu sunt negociabile. Și de aceea dreptul la viață privată nu este nici el negociabil. Trebuie să luăm decizii care sunt compatibile cu aceste drepturi fundamentale. Vă anunț, domnule Fonseca, că voi pune aceleași întrebări în legătură cu legea pe care guvernul olandez a propus-o, care permite serviciilor de securitate, serviciilor secrete, să ne monitorizeze toate comunicările și acțiunile pe internet, fără niciun fel de bănuială, uh, și ei, ei declară că nu vor face nimic rău cu aceste date, pe cuvântul lor. Rezum poziția guvernului mi-aș dori ca Comisia Europeană să uh, facă acest test în legătură cu constituționalitatea europeană înainte ca aceste legi, legi să intre în vigoare și Curtea de Justiție de la Luxemburg se exprimă în mod uh, regulat, deci mi-aș m-aș aștepta ca comisia să își facă treaba, cum face în domeniul concurenței și al ajutorului de stat, de ce nu acționați la fel de decisiv în domeniul drepturilor fundamentale? Doamna Jolie. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să spun că sunt foarte decepționată că nu am auzit opinia Comisiei. Sesizarea Consiliului Constituțional pe care președintele o anunțase în prealabil era o modalitate de a scăpa de multele critici care fusese reexprimate, După cum știți, sesizarea Consiliului Constituțional nu uh, vizează textul, se uh, referă la anumite prevederi pe care le-au ales deputații. deputații. Deci aș dori să cunosc dacă aceste lege este compatibilă cu drepturile fundamentale așa cum apar ele în tratat securitatea nu este decât unul dintre obiectivele legii. Legea are și scopul preveni împiedicării criminalității și există interese economice și industriale majore ale Franței în joc. Este vorba de o lege a supraveghere în masă cu posibilitatea utilizărilor algoritmilor și am descoperit cu ocazia discuției acestei legi că interceptarea în masă există deja din 2007 și vizează toate comunicările între Franța și străinătate. Și aici toate aceste comunicări sunt stocate termenul de păstrare a datelor este important. Acest termen uh, intră în vigoare doar în momentul în care se începe exploatarea datelor. Deci este vorba de o atingere gravă a libertății și a drepturilor fundamentale ale cetățenilor francezi și sper ca Comisia să ne confirme acest lucru. Vă mulțumesc. Urmează doamna Rigu Delon. Vă mulțumesc. Ca și colegii mei francezi am uh, urmărit evoluția acestui text și amendamentelor care au îmbogățit textul la adunarea națională sau la senat. Așadar, consider că votul parlamentarilor aleși de către cetățenii unui stat dacă un text este adoptat cu o majoritate complexă de dreapta și de stânga, poate ar trebui să avem puțin mai mult respect pentru de- această democrație. În al doilea rând, Consiliul Constituțional, care a fost uh, sesizat în premieră de către președintele Republicii, mi se pare bine, bun acest lucru. Trebuie să așteptăm ceea ce va spune acest uh, Consiliu Constituțional, pentru că eventual acest Consiliu Constituțional poate să solicite retragerea unei părți ale, a, a textului. Deci anumite articole ar putea să fie eliminate. Consiliul Constituțional este garantul libertății și a drepturilor fundamentale, deci este o veste foarte bună că a fost sesizat și cred că trebuie să fim prudenți și să așteptăm verdictul. După cum în ceea ce spunea Natalie Grisbeck, eu cred că ar trebui să lucrăm pe uh, situația din toate cele 28 de state membre, uh, cele care au legi clare, să comparăm ceea ce se propune în textul legii franceze, o comisie mixtă în care să participe judecători, consilieri de stat, mm, care sunt uh, sesizați în amunte. Uh, există și o intervenție a unui judecător administrativ și a unui judecător din domeniul penal, deci mie mi se pare că există, este normal să existe îngrijorări este prima dată când avem un text care încearcă să găsească un echilibru între uh, serviciile de securitate și control, să așteptăm serviciul Consiliului Constituțional, însă, în primul rând, eu cred că ar trebui să vedem ceea ce se întâmplă în celelalte state membre pentru a uh, vedea cum ar trebui să arate un sistem care să asigure protecția tuturor în toate, toate statele membre. Vă mulțumesc, doamna Sipel. Möchte jetzt auf Deutsch sprechen. Vă mulțumesc și aș dori să vorbesc în limba germană acum. În primul rând, și un parlament ales în mod democratic, din când în când, poate lua decizii care contrazic Constituții sau tratate europene. Tocmai de aceea este necesar să analizăm asemenea decizii. În al doilea rând, în ceea ce privește echilibrul între Uh, securitate și drepturi fundamentale. La începutul acestei dezbateri pe care o purtăm de foarte mult timp, m-am gândit că, da, într-adevăr, avem nevoie de acest echilibru. Între timp nu mai pot uh, suporta această dezbatere. Mi se pare că mijlocul sfințește, uh, că obiectivul sfințește orice mijloace și că pentru securitate trebuie să sacrificăm orice, chiar și drepturile fundamentale. Ei bine, nu, sunt de acord cu Sofie Invel. Drepturile fundamentale sunt tocmai aceasta, drepturi fundamentale. Și aș dori să spun câteva lucruri din punctul de vedere al procedurii. Într-adevăr, a existat o decizie pe 23 și pe 24 iunie care ne spune că Lucrurile vor fi analizate, însă dezbaterea pe marginea acestei legi nu a început în iunie, ci deja dinainte. Și cred că ar trebui să ne gândim dinainte dacă auzim de evoluții îngrijorătoare, cel puțin pe plan informal să ne implicăm, pentru că risipim energie și timp dacă o lege care ne dă motive de temere. Poate ne, ne, poate ne înșelăm, însă, uh, dacă este vorba de o lege de acest tip, uh, care până la urmă este adoptată, ce facem? Luăm, uh, reluăm toți pașii de la bun început? Cred că, într-adevăr, trebuie să ne regândim procedurile necesare și, într-adevăr, zvonurile Uh, temerile și așa mai departe sunt îngrijorătoare dacă într-adevăr așa ar fi ca serviciile de informații aleatoriu și fără a fi supuse vreunui control pot uh, colecta informații, date mm, personale despre cetățeni, neexistând o transparență, un control uh, și nu prea este clar de ce nu se verifică toate aceste lucruri. Mie mi se pare că avem motive întemeiate de a ne teme și, conform procedurii actuale, pot înțelege de ce Comisia nu își poate exprima poziția în detaliu, însă sunt de acord cu Sofie Infeld uh, din punctul de vedere a faptului că avem la dispoziție textul propus de adunarea națională și uh, am putea să spunem, într-un mod cât mai diplomatic, că da, avem motive de îngrijorare sau nu și să vedem dacă această lege va fi schimbată sau nu. Mulțumesc. Ana Gomez are cuvântul. Um, I, uh, je me rev- mă recunosc în cuvintele colegii mele, Birgit Sipel, în calitate de coordonatoare a grupului nostru și mă îngrijorează. Nu accept argumentul că uh, această lege a fost uh, adoptată de o instanță democratică. Am văzut alte uh, instanțe democratice care au adoptat decizii foarte nesănătoase, perverse, împotriva dreptului om, drepturilor omului și împotriva securității. De exemplu, măsurile Congresului American, fără îndoială o instituție democratică, atunci când a dat undă verde programului de uh, zboruri ale CIA-ului, nesupravegheate, permisiune pentru tortură. Este o adunare democratică. Dar aici, măcar ei încep, încep să-și dea seama că au comis erori grosiere dar se pare că la noi, sub presiunea evenimentelor, cădem într-o, într-un fel de nebunie care poate să ni se dovedească foarte nefastă. Nu îmi place ceea ce văd și, în special, la inițiativa unui guvern din familia mea politică, socialist, care ar trebui să dea un exemplu, pozitiv sau negativ, în Europa. Fie că o vrea sau nu. Deci, sper ca Consiliul Constituțional francez să se exprime cum trebuie să o facă, însă acest lucru nu poate să uh, ne facă să rămânem muți în fața a ceea ce reprezintă o derivă foarte periculoasă în ceea ce privește securitatea pe lângă aspectul de încărcare a drepturilor omului. Și vine împreună cu alte lucruri pe care, care mă îngrijorează, de exemplu la Ventimilia. Uh, uh, prim-ministrul francez a vorbit despre un șoc al ci, o, o confruntare a civilizațiilor și mă îngrijorează foarte mult când văd că uh, se vorbește în acest fel, dacă, dar mă, mă îngrijorează foarte mult aceste erori comise de către uh, reprezentanți politici ai propriei mele familii politice, nu din altă familie. Doamna Intveld, doriți să faceți un scurt comentariu? Da, mulțumesc, domnule președinte, că îmi permite să intervin din nou. Două comentarii foarte scurte. Colega noastră a spus că trebuie să respectăm o demo- decizie democratică a unui Parlament Național. Bineînțeles, dar Parlamentele Naționale trebuie să respecte și ele legislația Uniunii Europene. Nu pot să facă tot ceea ce își vor. A doua observație, și sper că înțelegeți că este o remarcă ironică, există un oraș francez care va fi acoperit de acest, această lege și pe care îl vom vizita săptămâna viitoare. Deci, poate cineva ne poate asigura că nu vom fi ascultați. Vă mulțumesc, doamna Fonseca More, domnule Fonseca Morero, dacă doriți să răspundeți sau nu. Un scurt comentariu, dar foarte scurt. Doar, vreau doar să precizez, dar îmi imaginez că ai citit acest text și că parlamentarii sunt excluși de la aceste ascultări. Sunt excluși parlamentarii, jurnaliștii, am aici toată lista excluderilor. Avocații, jurnaliștii, magistrații, parlamentarii, iată, pentru a uh, fi cu inima liniștită la Strasburg săptămâna viitoare. What she has not integrated is that it... Ceea ce nu s-a spus este că dacă acești oameni, doctori, avocați, parlamentari, discută cu oameni din străinătate, tot ceea ce spun este înregistrat. Este una dintre marile minciuni din această lege care nu a fost niciodată discutată în Parlament. Mulțumesc, domnule Fonseca Murillo, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că pot să fiu succint. Am spus la început că sunt foarte bucuros să fiu aici pentru că dovedește că discutăm ceva foarte serios și să repet același lucru. Putem să nu avem același punct de vedere, însă să nu uh, pierdem cu vederea că avem fiecare dreptul la punctul său de opinie. Comisia recunoaște că această lege este susceptibilă, recitez, să ridice în probleme importante juridice, de natură juridică. Însă avem un rol foarte concret și anume Comisia poate să se pronunțe oficial doar în legătură cu legislația intrată în vigoare. Doamnă Intveld, când Comisia se pronunță în cadrul semestrului european, există cel puțin două uh, regulamente care oferă un temei juridic pentru a o face. Sunt conștient, ști, fiți conștienți că articolul 4 2 al Tratatului Uniunii spune Uniunea va respecta funcțiunile de stat. Deci, temele de securitate sunt în afara domeniului de aplicare. Articolul 4.2. Bineînțeles, nu este uh, vorba de uh, bineînțeles, mai rămân lucruri pe care le putem face și Comisia ia, își ia în serios rolul. Însă, trebuie să respectăm procedurile normale. Însă, după cum ați spus, vom avea ocazia să mai discutăm acest lucru, această temă. înțeles că vom aștepta decizia Consiliului Constituțional. Da, am impresia că vom reveni la această discuție. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și pe curând. move to the uh, next item of our agenda. This is the proposal for Council. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea numele Uniunii Europene a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului și a protocolului adițional acesta pe data de 19 mai 2015 Consiliul de Ministri al Consiliului Europei a adoptat un protocol suplimentar la Convenția Europeană Uh, privind prevenirea terorismului uh, legate de așa numiți combatanți străini. Acest protocol își dorește să pună în aplicare aspectele de uh, drept penal a rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2178 referitoare la uh, amenințările păcii internaționale și securității aduse de acte teroriste. Pe 1 aprilie 2015, Consiliul a adoptat o decizie de a deschide negocierile pe marginea acestui protocol și um, a da, de a da un um, mandat de negociere Comisiei. În acea zi, un prim schimb de opinii în legătură cu aceste negocieri a avut loc în comisia noastră. Pe parcursul acestei întâlniri, membrii comisiei noastre și-au exprimat îngrijorările în legătură cu lipsa de informații în acest mandat și de împărțirea prerogativele între, prerogativele între Uniunea Europeană și statele membre coordonatorii au decis să trimitem o scrisoare domnului comisar Avramopoulos pentru a primi clarificări și până acum nu am primit un răspuns. răspuns. Pe data de 15 iunie 2015, Comisia Europeană a adoptat două propuneri pentru decizia ale Consiliului prin care se autorizează semnătura în numele Uniunii Europene a semnarea în numele Uniunii Europene a Convenției privind prevenirea terorismului și a protocolului suplimentar. Astăzi șeful, uh, un șef de unitate de la DG Home, domnul Luix, este prezent pentru a ne pro- prezenta cele două propuneri. Domnule Luix, vă mulțumesc pentru că ați venit și acum vă dau cuvântul. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Am venit aici pe data de 1 aprilie și am prezentat Comisiei dumneavoastră situația negocierilor în derulare privind acest protocol suplimentar. Într-adevăr, am primit scrisoarea domnului Moraes și am pregătit un răspuns, însă acesta nu a mai fost trimis pentru că am avut mai multe discuții cu servi- serviciul nostru juridic, cu serviciul juridic al Consiliului uh, și pe parcursul președinției letone și pe parcursul noi președinții am organizat mai multe întâlniri și am considerat că ar fi mult mai bine să vă informăm după aceste schimburi de opinii pentru a primi un răspuns actualizat. Știți care este situația? Rezoluția Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite adoptată în luna septembrie anul trecut, prin care cere statelor membre ale, ale ONU de a considera delicte toate aceste fapte de a ajuta teroriștii. În același timp știți că liderii noștri, șefii de stat și guverne, au cerut Comisiei de a analiza decizia cadru din anul 2008 prin care era definit terorismul și care prevedea niște sancțiuni minime acest proces a fost în desfășurare și faptul că statul islamic uh, a proclamat califatul în aprilie a declanșat toate aceste reacții, deci nu a lucrat într-un vid politic. Pe 30 uh, august, șefii de stat uh, au decis să continuăm cu decizia cadrului de combatere a terorismului și au cerut rețelei Eurojust să furnizeze mai multe dovezi din punctul de vedere al jurisprudenței. Apoi a urmat decizia Consiliului de Securitate și apoi, dintr-o dată, Consiliul Europei, în urma atacurilor de la Paris, a decis să lanseze negocierea unui uh, protocol suplimentar la Convenția uh, de combatere a terorismului Poate vă aduceți aminte că am transmis scuzele mele că, pe de-o parte, negociem la Strasburg pe fond la Consiliul Europei pentru că ne-am dorit ca standardele noastre și poziția noastră să se regăsească în protocolul adițional uh, semnat la Consiliul Europei și în același timp negociam la Bruxelles pentru a obține un mandat. După cum am spus atunci, nu noi creasem situația respectivă, ci noi eram cei care trebuia uh, să o gestioneze. Iar statele membre s-au uh, implicat în totalitate în aceste negocieri, chiar dacă procedurile nu au fost respectate în totalitate. Acum am revenit la o situație normală. Negocierile s-au încheiat la nivel uh, tehnic în primele săptămâni ale lunii aprilie. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a analizat acest text, a cerut garanții suplimentare, trimiteri suplimentare la drepturile fundamentale și uh, clauze de salvgardare, care cred că au fost pregătite deja și o să vă dau mai multe detalii imediat. Apoi, a avut loc o întâlnire ministerială pe data de 9 mai, care și-a exprimat sprijinul politic pentru acest text și acum am ajuns în etapa mai oficială de semnare și încheierea acestui acord. Cele, deci- cele două decizii din partea dumneavoastră nu sunt, uh, sunt puțin neobișnuite. În, în termeni legali, semnarea unui acord internațional, în acest caz un protocol suplimentar, înseamnă că, din punct de vedere tehnic, ești de acord cu textul respectiv și că ai, din punct de vedere politic, intenția de a-l adopta și de a-l pune în aplicare și ești obligat, uh, în mod uh, moral, să nu faci nimic pentru a împiedica punerea în aplicare a acestui uh, protocol. Deci semnătura respectivă nu este obligatorie din punct de vedere legal ea devine, obține acest, uh, acest uh, statut în momentul în care acordul respectiv este ratificat. Și știți că de obicei Comisia a, uh, propune un pachet din care fac parte semnarea și ratificarea, încheierea unui acord. În acest caz specific am decis să nu facem acest lucru, pentru că, după cum am spus deja, pe parcursul negocierii mandatului am discutat cu statele membre și am considerat că trebuie să discutăm în liniște prerogativele. Cele două propuneri din fața dumneavoastră au rezultat în urma interpretării noastre care consideră că pentru, ca, pentru, pentru a putea să, să semnăm acest protocol este nevoie să semnăm Convenția Mamă. Articolul 10 din protocol explică acest lucru. Este o precondiție juridică. Nu poți uh, fi parte a unui protocol dacă nu ești parte a convenției uh, mamă, ceea ce nu eram la momentul respectiv. Uh, problema prerogativelor nu este o mare o problemă, pentru că toată lumea este de acord că atunci când vine vorba de Convenția Mamă de combatere a terorismului, competențele sunt, au caracter diferit. Unele competențe sunt împărtășite, unele sunt exclusive, dar până la urmă nu contează atât de mult, pentru că statele membre, cu excepția Republicii Cehe, sunt parte la convenția respectivă și uh, semnarea protocolului, uh, semnarea acestei convenții și a nu, ar, nu ar trebui să fie o problemă. Însă se pune întrebarea în ceea ce privește acest protocol, cine ar trebui să-l semneze, toate statele membre sau Uniunea Europeană. Noi considerăm că este vorba de competențe exclusive ale Uniunii Europene, pentru că uh, conform ultimei uh, jurisprudențe și conform articolului 3 uh, din tratate, este clar că este vorba de competențe exclusive ale Uniunii Europene în cazurile în care, prin încheierea unui acord internațional, se schimbă domeniul de aplicare și normele existente. Este un caz care se aplică acum pentru că avem decizia cadrul de combatere a terorismului și alte, alte instrumente juridice un, uh, unde Uniunea Europeană deja și-a exercitat competențele pe plan uh, intern de o consecință logică să ne exercităm aceste competențe și pe plan extern, în acest caz în contextul Consiliului Europei. Pe fond, ce se regăsește în acest protocol? Este vorba de incriminarea a cinci comportamente. Incriminarea participării la un grup sau la o asociație care are obiectivul de a comite atacuri terorisme, deci participarea la asemenea grupuri, în al doilea rând, incriminarea Uh, primirii unei pregătiri, așa numită pregătire pasivă, incriminarea călătoriei în exterior pentru scopul teroriste, incriminarea finanțării unor asemenea călătorii în exterior, incriminarea organizării sau facilitării prin alte modalități a unor uh, delicte teroriste. Pentru mine este foarte important să subliniez că nu este nevoie ca statele membre, în momentul în care vor transpune acest protocol în uh, legislația națională, dacă statele membre consideră că există deja uh, instrumente juridice suficiente pentru a incrimina aceste comportamente, uh, nu, nu trebuie să facă să, nu trebuie să reinventeze roata dacă toate aceste comportamente sunt uh, acoperite deja de legislația na- uh, națională. În al doilea rând, uh, în spatele tuturor acestor comportamente trebuie să existe o intenție. Pot să vă dau un uh, exemplu. Sunt un bancher și cineva uh, mă abordează și este un exemplu din viața reală. Cazul reală care s-au întâmplat. Mi se cere un împrumut personal pentru a-mi reface bucătăria, de exemplu. Bancherul a acționat legal și neintenționat, desigur. Nu a avut o intenție de a finanța o activitate teroristă, a fost înșelat, păcălit. Aș dori să vă explic, să înțelegeți mai bine acest concept al legalității și al in, uh, intenției. Din punctul de vedere al garantării drepturilor fundamentale, se face trimitere la aceste drepturi atât în preambul Uh, cât și în partea dispozitivă la articolul 8. Uh, din, din punct de vedere juridic, uh, aceste precizări nu ar fi fost necesare pentru că toate normele Convenției Mamă s-ar aplica și acestui protocol, însă toate, toată lumea a considerat că este nevoie de să, re, să revenim, să precizăm din nou aceste garanții. Deci toate aceste trimiteri se găsesc în preambul și la articolul 8. Ce înseamnă acest lucru în practică? Principiul pro- proporționalității trebuie să fie respectat, apoi uh, un proces corect și uh, trebuie să fie garantat. Apoi uh, sarcina probei revine procuraturii și nu celui, nu pârâtului. Și în plus trebuie să fie respectat principiul prezumției nevinovăției în toate situațiile. Și în încheiere, domnule președinte, în ce situație ne aflăm acum cu ajutorul președinției luxemburgheze? Am avut deja o întâlnire, sunt preconizate alte trei întâlniri în această lună, în luna iulie, pentru a rezolva problema competențelor există o divergență de opinii între statele membre pe această temă. Republica Cehă intenționează, desigur, să um, încheie și să ratifice Convenția MAMA și s-au demarat procedurile necesare în Praga. Unele state membre consideră că toate sau anumite părți din acest protocol țin de competențele comune și aici uh, este mărul discordiei pentru că este vorba de interpretarea juridică a tratatelor și a jurisprudenței de până acum. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul uh, reprezentantului uh, Luxemburgului. Mulțumesc pentru faptul că ne dați ocazia de a ne exprima în legătură cu aceste propuneri. Colegul de la comisie deja a explicat pe larg situația cu privire la aceste două provocări, eh, pro, eh, propuneri. E vorba de protocol adițional propunerea de decizie pentru a semna convenția vine din nevoia UE de a adera la convenția mamă pentru a putea fi părtaș, face parte și la această convenție. Un document bine cunoscut, de altfel reprezentantul comisiei a spus cum a apărut acest document, ne-a explicat de asemenea procedura oarecum neobișnuită care a avut loc între Parlament și Comisie. Și Strasburg, mă scuze. Președinția luxemburgheză a prevăzut trei reuniuni în iunie pe acest dosar. Obiectivul pe care ni l-am stabilit noi ca președinție e să adoptăm documentul în toamnă, în ceea ce privește chestiunile de fond, reprezentantul Comisiei ne-a spus care sunt uh, punctele de divergență juridică între Comisie și majoritatea statelor membre implicate. Thank you very much. Uh, Vă mulțumesc. Și acum uh, dau cuvântul membrilor acestei comisii. Domnul Depre este primul. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Am avut um, alte obligații și am ratat o parte importantă a prezentării. Poate că voi fi oarecum în decalaj față de ce s-a spus și salut de asemenea cu căldură președinția luxemburgheză. Nu mă voi referi acum la fond, deoarece sunt de acord uh, cu fondul, ci mă voi referi la procedură. Prima mea întrebare următoarea. Pentru a putea fi parte la protocolul adițional, trebuie să se fi semnat Convenția Mamă. Puteți să-mi spune câte state au semnat deja această Convenție Mamă în cadrul Consiliului Europei pentru a ști exact uh, Uh, țări vor putea interveni în cadrul protocolului adițional. În ceea ce privește semnarea protocolului adițional, am înțeles că dumneavoastră ne-ați spus că după ce ați analizat articolul 3.2 din tratat, Uniunea Europeană ar trebui să fie semnatar acestui protocol, protocol adițional. Da, cred pe cuvânt, însă citesc și eu articolul și ajung la o altă concluzie. Punctul 4, însă același lucru e valabil. Fiecare parte adoptă măsurile care, se, um, care sunt necesare pentru a incrimina drept infracțiune penală conform legislației interne. Uniunea Europeană nu are competență în ceea ce privește dreptul penal, dacă nu mă înșel eu. Deci cum puteți semna atunci, în numele țărilor membre, cum puteți Uh, să implicați astfel statele membre care vor fi obligate după aceea să introducă în legislația națională această măsură. Eu, <laughs> din punct de vedere conceptual, nu prea văd cum se poate proceda astfel și aș vrea lămuriri din partea dumneavoastră pentru a-mi înlătura perplexitatea. Vă mulțumesc foarte mult! Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, vă rog să răspundeți la întrebarea domnului Depre. Domnule Depre, vă mulțumesc pentru întrebare care mă va permite să clarific lucrurile. Toate statele membre din Uniunea Europeană, cu excepția Republicii Cehe, nu că doar au semnat, au și ratificat protocolul. Deci, din punct de vedere juridic, sunt părți la această convenție. Cum spunea președinția luxemburgheză, mecanismul Uh, Consiliului Europei prevede acest lucru. Deci n-ai cum să aderi doar la un protocol dacă nu aderi la Convenția Mamă. E invers. În ceea ce privește competențele, articolul 3.2 privind funcționarea Uniunii Europene, tratatul de funcționare a Uniunii Europene, e articolul care definește niște clauze de competență exclusivă pentru Uniunea Europeană. Alineatul 2 din articol prevede, nu am textul în fața ochilor, se spune că există competență exclusivă atunci când încheierea unui acord internațional poate duce la, mo- la o modificare a sferei de aplicare a unor reguli de drept european, european mă scuzați, existente. Și există, avem decizia cadru din 2002, revizuită. Deci Uniunea Europeană are această competență, a exercitat-o deja de două ori, în 2002 și în 2008. Eram sub al treilea pilon, decizii cadru, nu regulamente sau directive. Și cum spunea la începutul prezentării, de la început și înainte de evenimentele tragice de la Paris și înainte ca și Consiliul Europei să se implice mm, în mod rapid și neprevăzut cumva, noi uh, am vrut să redeschidem discuția și să lisbonizăm, lisabonizăm, mă scuzați, decizia cadru. Deci să deschidem acest conținut tocmai pentru a reacționa la acest fenomen al combatanților străini din punct de vedere politic, vroiam să răspundem și la cererea făcută de Consiliul de Securitate ONU și vroiam să transformăm această decizie cadru într-un instrument de drept comunitar pe, cu drepturi de plină, deci să nu mai avem doar o decizie cadru. Și asta are efecte juridice, are anumite efecte juridice. Pe fond, uh, argumentul nostru următor: am primit mandat de la șefii de stat și de guverne pentru a revizui această direcție. Uh, decizie cadru, deci avem un arsenal juridic existent. Intenționăm și asta s-a spus în noua agenda europeană pentru securitate, deci a fost ceva validat la comisie la nivelul cel mai uh, înalt, deci nu un simplu funcționar spune asta, ci colegiul comisarilor a hotărât revizuirea acestei decizii cadru. Deci s-a spus că trebuie să se facă în 2016, lucrările pregătitoare au uh, început deja. Deci argumentul nostru e că aici intrăm sub incidența articolului 3 alineatul 2 din uh, TFUE. Există precedente. Uniunea deja și-a exercitat competența. Deci putem prevedea o modificare. Consiliul Europei și mm, protocolul respectiv afectează cu siguranță legislația noastră și răspund spunându-vă că fiecare parte e obligată să pună în practică acest protocol. Intenționăm, bineînțeles, să propunem o punere în aplicare armonizată la nivel european prin această directivă. Pentru anumite state membre va fi um, inutil, pointless, deoarece oricum au un instrument. Pentru unele state nu se va schimba nimic. În schimb, pentru alte state se va schimba situația, deoarece vor trebui să se doteze, vor trebui să își, uh, uh, vor trebui să aibă acest instrument și să incrimineze anumite comportamente. Ana, dorești să spui ceva? Dincolo de divergența în legătură cu competența legală, care ar fi calea cea mai rapidă și calea cea mai conformă, să zicem așa, uh, cu filozofia uh, de combatere a terorismului. Uh, însă o combatere a terorismului mm, respectând drepturile omului în același timp. Pe fond, eu cred că statele membre și Comisia sunt unanime în ceea ce privește protocolul. Trebuie făcut ce e prevăzut de ea la nivel ministerial. A fost un dosar stabilit. Deci, din punct de vedere tehnic, există un acord și chiar și din punct de vedere politic. Acum, din punct de vedere juridic, trebuie lansat procedură de semnare, după aia de încheiere și ratificare respectiv. Cum spuneam la început, în general, ambele sunt propuse, sunt documente separate din punct de vedere juridic, însă sunt uh, prezentate împreună. De data asta, tocmai pentru a avea timp să clarificăm lucrurile, am hotărât să separăm pachetul două decizii pentru semnătură, după care în toamnă sper două decizii de încheiere. Dacă considerăm că sunt competențe partajate, deci e un acord mixt, procedura e mai lentă. Nu doar Uniunea, ci fiecare stat membru trebuie să ratifice protocolul și uh, instrumentul în mod separat, la un ritm diferit. Fiecare țară are o procedură internă diferită. Dacă vrem să acționăm în urgență și vrem să acționăm urgent, atunci avem competența exclusivă din punct de vedere procedural, așa e cel mai rapid și eficace. Pe fond, eu cred că astfel am respectat cel mai, bun, cel mai mult litera legii și jurisprudența de altfel și spiritul legii. Domnule Depre, vreau să fiu sigur că v-am înțeles bine. Stim în articolul 4.5. Fiecare parte adoptă măsurile care se cuvin necesare pentru a incrimina. Asta înseamnă că Comisia va prezenta directive prin care statele membre vor fi rugate să introducă în codul lor penal infracțiunile menționate aici cu tipul de sancțiune aferentă. Asta ați spus? Da, exact. Ah, je suis de plus en plus circonspect, confiant. Oh, de, devin din ce în ce mai circonspect. Do you want to reflect that? No? Okay. Okay. Uh, thank you very much for the... Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Can we continue or should we wait? Oh, can we continue with the next item? Yes, you can. Okay. Um, the next item. Trecem la prezentarea avizului uh, juridic a serviciului uh, juridic al Parlamentului European. Pe 15 decembrie 2015, coordonatorii au, dorit, au decis să urmeze procedura simplificată din articolul 50 din regulamentul de procedură pentru a adopta uh, poziția Parlamentului European față de aceste trei dosare. Este vorba de trei rapoarte, de care în fiecare caz se ocupă uh, Claude Moraes. Cu ocazia întâlnirii libe din uh, 14 aprilie, am aflat că Consiliul dorește să-i aducă câteva modificări a propunerilor uh, Comisiei. Comisia a fost uh, de acord cu modificările Consiliului, ținând seama de uh, modificările aduse de Consiliu. Pe data de 27 aprilie 2015, coordonatorii au cerut să ceară avizul Serviciului Juridic al Parlamentului European pentru aceste trei dosare, în mod specific uh, în ceea ce privește cele mai importante modificări propuse de Consiliu. Acest aviz a fost trimis domnului uh, Moraes pe data de 23 iunie și a fost distribuit tuturor membrilor Comisiei Libe. Și în primul rând aș dori să dau cuvântul Serviciului uh, Juridic al Parlamentului European pentru a ne prezenta avizul, după care vom continua discuția. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, comisia dumneavoastră trebuie să discute trei, comisii, trei propuneri ale comisiei. Fiecare dintre ele are Uh, un temei juridic diferit și dorește să abrogeze uh, propuneri legislative depășite în, această, în acest domeniu. A trebuit să răspundem la câteva întrebări în legătură cu acest dosar. În primul rând, dacă alegerea uh, regulamentului este conformă cu tratatul. Am răspuns cu da pentru toate cele trei propuneri. Într-adevăr, regulamentul este instrumentul adecvat ales pentru toate cele trei propuneri. În primul rând, aș dori să subliniez faptul că în, trat, în tratat nu se specifică că este nevoie de un instrument specific pentru a abroga un, o lege a Uniunii. Se spune pur și simplu că dacă tratatele nu specifică tipul actului care trebuie să fie adoptat, instituțiile vor alege instrumentul respectiv uh, de la caz la caz două propuneri, uh, două din cele trei propuneri nu precizează tipul actului care trebuie să fie adoptat. În drept urmare, în cazul acestor două propuneri, și vă dau uh, num- uh, numerele, COM 2014-713 și 714, deci în cazul acestor două propuneri, legiuitorul este liber să aleagă cel mai adecvat uh, tip de instrument. Comisia va pro, a propus să, folos, să se folosească o decizie pentru a abroga aceste acte, conform propunerii de text a Consiliului. Uh, Consiliul se gândește la schimbarea actului într-un regulament. Am verificat jurisprudența Curții de Justiție, care spune că rezultatul final a unei decizii poate să fie același ca și cel al unei uh, norme direct aplicabile a unui regulament, mai ales dacă norma respectivă este suficient de clară și precisă. Conform analizei uh, noastre, o abrogare simplă răspunde acestei cerințe. Drept urmare, rezultatul final al unei decizii sau unei, a unui regulament ar fi similar în acest caz. A treia, comisie, a, a treia propunere a Comisiei este puțin diferită. Este vorba de propunerea 715 din 2014. Două din cele Două din uh, temerile juridice pentru a treia propunere specifică uh, tipul de care trebuie să fie folosit. Articolul 83 alineatul 1 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene permite în principiu adoptarea directivelor și articolul 88 alineatul 2 uh, permite adoptarea de regulamente. Atât Comisia cât și Consiliul consideră că trebuie să fie adoptat un regulament pentru a treia propunere. Este vorba de un tip de instrument conform cu temeiul juridic ales pentru propunere și, în plus, uh, folosirea unui regulament este cerută datorită trimiterii la alineatul 2 din articolul 88, 88 din TFUE. Drept urmare, uh, regulamentul este un instrument legal adecvat și pentru a treia propunere și aș dori să mă refer pe scurt la uh, uh, unul din temeiul juridic pentru această propunere, articolul 83 aliniatul 1 din TFUE. Este vorba de uh, recurgerea directive când vine vorba de definirea uh, delictelor penale și sancțiunilor. Cu toate acestea, serviciul juridic a ajuns la concluzia că interpretarea textuală a tratatului nu este singura opțiune posibilă, pentru că uh, Obiectivul propunerii nu este adoptarea unor măsuri de armonizare, ci pur și simplu abrogarea unor acte depășite, deci nu este nevoie să se recurgă la o directivă. În a doua parte a primei întrebări ați întrebat dacă există argumente juridice în favoarea alegerii unui regulament în locul unei decizii. După cum am explicat deja, această întrebare este relevantă doar pentru prima și a doua propunere, unde legitorul nu este obligat să adopte un act specific. Cu toate acestea, rezultatul final al unei decizii sau la unui regulament fiind similar pentru scopul abrogării uh, unui act, nu am considerat că există vreun argument juridic uh, obligatoriu covârșitor în favoarea unei decizii sau unui regulament. A doua întrebare se referea la abrogarea deciziei cadru a Consiliului privind uh, mandatul european uh, de colectare a uh, dovezilor. Aș dori să vă aduc aminte că decizia cadru a fost deja înlocuită de uh, directiva uh, în domeniul uh, penal, o directivă care se va aplica în 26 state membre, pentru că Danemarca și Irlanda nu au participat la adoptarea sa. Serviciul juridic a examinat uh, normele propuse și contextul juridic și am ajuns la concluzia că abrogarea deciziei cadrul respective nu ridică îngrijorări juridice, însă desigur, și voi încheia aici, oportunitatea acestei abrocări trebuie să fie analizate la un nivel politic. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru avizul prezentat. Aș dori să întreb dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, aș dori să spun că în lumina acestor evoluții, domnul Moraes propune să continuăm respectarea procedurii simplificate cu amendamente dacă nu există obiecții, domnul Moraes, în calitate de raportor, va propune amendamente care să reflecte discuția, discuțiile din Comisia Libe. Veți primi aceste amendamente prin e-mail până la sfârșitul uh, acestei uh, săptămâni. Conform articolului 50 există un termen limită pentru a obiecta acestor amendamente. Dacă acestea nu sunt depuse, Uh, raportul va fi considerat a fi adoptat de comisie și uh, va fi transmis uh, plenarei. Dacă 10 membri ai Comisiei Libe vor, vor obiecta, aceste amendamente vor fi supuse votului la următoarea reuniune a Comisiei Libe. Termenul limită pentru obiecții nu poate să fie să depășească 21 de zile după primirea acestor amendamente. Deci termenul limită va expira în mod practic pe 24 iulie. Deci am discutat avizul juridic în, în legătură cu aceste trei rapoarte și am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi, misiunea delegației libere la Washington DC între 16 și 19 martie 2015. Raportul misiunii Lima la Washington DC uh, în martie este cel discutat acum. Șeful acestei misiuni, domnul Albrecht, care l-a înlocuit pe domnul Moraes, a, a pregătit uh, acest raport. Ideea acestei misiuni a fost de a obține informații privind situația și progresele înregistrate în Statele Unite ale Americii în legătură cu teme majore legate de uh, protecția datelor, uh, amintită în rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2014, uh, referitoare la supravegherea în masă, registru cu numele pasagerilor, acordul Safe Harbor, TTIP, acordul general între SUA și Uniunea Europeană și așa mai departe. Veți vedea din ordinea de zi acestei vizite că uh, s-au purtat multe uh, discuții cu partenerii din Statele Unite. Uh, au fost obținute informații utile referitoare la diferitele teme dis- uh, discutate și a fost ocazie de a co- consolida cooperarea cu administrația Statelor Unite și cu Congresul Statelor Unite. Uh, au fost discutate teme care țin de competențele Comisiei Libe, uh, sfera privată, securitatea, libertățile civile și transferul de date transatlantic. Uh, Comisia Libe a putut să facă propuneri concrete în legătură cu toate aceste puncte și aș dori să vă întreb dacă doriți să luați cuvântul. Marion, te rog. Se pare că sunt uh, singurul membru care poate aduce mărturie că cele regăsite în acest raport sunt adevărate. Am discutat despre diferite propuneri, pachete legislative legate de protecția datelor în special și aș dori să spun că unul din obiectivele noastre a fost de a purta un dialog extins cu partea americană pentru a înțelege care sunt diferențele sau interpretarea juridică diferită, impactul culturilor, tradițiilor diferite din acest punct de vedere, această vizită a fost foarte rodnică pentru că în unele cazuri am înțeles că diferențele între noi nu sunt atât de mari cât uh, ne închipuisem. În alte cazuri am văzut că există într-adevăr uh, probleme nerezolvate. Deci cred că uh, aceste contacte directe, acest dialog direct este foarte important. Am discutat și despre proiectul uh, de lege prin care cetățenii europeni uh, sunt puși pe picior de egalitate cu cetățenii americani din punctul de vedere al accesului la, la justiție și am insistat asupra necesității de a merge înainte cu acest proiect de lege. Deci, o vizită, în, în general, foarte utilă. Mulțumesc. Îți mulțumesc, Marion. Cred că am ajuns la sfârșitul reuniunii noastre. Următoarea reuniune va avea loc la Strasburg luni 6 iulie uh, la ora 7. Vă mulțumesc tuturor!